Stimați colegi, vă propun să reluăm uh, lucrările sesiunii noastre. La acest început de an trebuie să organizăm lucrurile pentru anul 2012 și să începem imediat cu programul de lucru al agențiilor. După cum știți, într-o anumită manieră, suntem o comisie foarte bogată pentru că e vorba de mai multe agenții, deci o agenție, două fundații și un centru care țin de competența acestei comisii și sper că eficiența este proporțională cu numărul de agenții și că toată această pricepere o să ne permită să ne îmbunătățim capacitatea de a aduce mai departe subiectele care țin de competența acestei comisii și care par să fie astăzi uh, ținta multor mize. Conform unei practici bine stabilite pe care mulți o cunoașteți, am să dau fiecăruia dintre dumneavoastră posibilitatea să faceți o intervenție. Veți avea plăcerea să uh, vă adresați direct comisiei uh, în plenară, în fine, dacă putem să spunem așa, dar vă voi da doar șase până la maximum 8 minute ca să putem să facem un schimb de vederi cât mai fructuos cu putință. Deci foarte birocratic, o să iau uh, agen... cele reprezentanțele acestea în ordine alfabetică a structurilor dumneavoastră și voi da întâi cuvântul doamnei Crista Setlacek, Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în muncă. Eu îi cunosc pe membrii comisiei. Cred că cel mai bine este să vă ascultăm pe toți, toți reprezentanții acestor structuri. Cred că dacă o să luăm agenție cu agenție, uh, Fundația Europeană de Formare nu o să mai aibă timp la sfârșit. Deci întâi, doamna Setlacek, aveți cuvântul pentru să ne spuneți uh, ceva în 6, 7, 8 minute. Merci beaucoup. Uh, presidents, members of the... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamnelor vicepreședinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne-ați oferit-o astăzi să vă pun la curent în legătură cu activitatea noastră de anul trecut și cu planurile noastre pentru acest an. În documentele pe care le-ați primit aveți uh, elementele principale ale proiectului nostru uh, principal, precum și programul nostru de lucru detaliat pentru 2012. De aceea o să mă refer doar punctual la câteva uh, subiecte și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebările pe care le-ați putea avea după aceea. Așa, oferă în continuare asistență, informație și sprijin companiilor și lucrătorilor pe tot teritoriul Europei și dincolo de acesta, pentru ca locul de muncă să rămână un loc sănătos și sigur. Luăm de asemenea legătura cu guverne, cu factorii de decizie, cu comunitățile, pentru a ne asigura că activitatea noastră este relevantă și utilă pentru ele. În momente dificile în care rata șomajului este foarte mare și creșterea este foarte mică, atât lucrătorii cât și angajatorii pot avea tendința de a pune performanțele economice deasupra propriei bunăstări, păstrând sau, sau creând un loc de muncă cu orice preț, chiar și cu prețul sănătății proprii. Măsurile de austeritate pe care le vedem acum în toată Europa au probat această tendință. Aceasta este o abordare mioapă și foarte periculoasă și vom plăti costurile uh, acestor greșeli atât în termen de performanță economică, precum și în termen de sănătatea lucrătorilor. Deci atât poveri fiscale suplimentare, cât și sănătatea lucrătorilor. O să vă dau câteva exemple recente uh, ale activității noastre de până acum. În 2010 am publicat un studiu european al uh, riscurilor emergente, care a fost primul studiu dedicat siguranței și sănătății la locul de muncă în Europa pentru IMM-uri. Ideile, elementele pe care le-am descoperit au fost fascinante. Am descoperit care este situația în termen de sănătate și siguranță în aceste companii, care sunt motivele, spre exemplu, pentru care evaluările de risc erau ignorate cu desăvârșire în anumite cazuri. Pe scurt, am, descop- am descoperit că IMM-urile au nevoie de ajutorul nostru și am continuat să facem eforturi suplimentare pentru a le oferi acest ajutor. În 2012 vom produce un set de rapoarte mai detaliate pe baza analizei noastre secundare. Până în acest moment, această activitate uh, a ajuns la cunoștința nu doar uh, a direcției noastre din Bilbao, ci a fost folosită și de factorii de decizie la nivel european. Cum am utilizat aceste concluzii? Prin dezvoltarea continuă a unei evaluări de risc online, OIRA, instrumentul OIRA, care este o reacție directă față de uh, ceea ce am găsit noi și care vizează necesitățile specifice ale micro-întreprinderilor și IMM-urilor europene. În cercurile europene există o dezbatere care pune la îndoială necesitatea unei valori de risc uh, înscris și întrebându-se dacă nu cumva acest lucru reprezintă o povară inutilă pe umerii IMM-urilor. Acum știm că o evaluare de risc adecvată este piatra de temelie pentru gestionarea sănătății și a siguranței la locul de muncă și instrumentul nostru online, care este foarte ușor de utilizat, nu doar că ajută companiile să-și îndeplinească obligațiile legale, dar generează în mod automat și un raport de îndată ce se introduc datele acolo. Este o cale ușoară și practică de a ne asigura că evaluările de risc sunt făcute în mod adecvat, cu probe scrise, bazate pe un uh, model care a fost dezvoltat cu succes de uh, guvernul olandez și de partenerii sociali, care acum funcționează cu mai bine de 150 de instrumente sectoriale în uh, țările de jos. Exercițiul acesta a arătat și beneficiile cheie ale unei implicări eficiente și efective ale forței de muncă și uh, un angajament al angajatorilor să aplice aceste standarde de siguranță. Aș dori să vă spun că următoarea noastră campanie pe 2 ani se va ocupa de Uh, management, conducere și participarea lucrătorilor. Pentru că acestea sunt cele două ingrediente magice care au demonstrat uh, mereu că fac minuni. Această campanie va fi lansată în aprilie și acum este considerată ca fiind cea mai mare campanie din lume de acest fel, care implică mai multe țări decât niciodată și care se întinde pe o perioadă de 2 ani veți auzi mai multe despre această campanie în lunile următoare. Activitățile noastre de previzionare în cadrul Observatorului European de Risc sunt foarte solicitate, sunt la mare căutare acum și evaluarea riscului asociat cu uh, noile tehnologii în, sluj- în locurile de muncă ecologice sunt foarte importante. Nimeni nu critică extinderea acestui uh, așa zis sector ecologic, verde, dar trebuie să se pună accentul pe evaluarea clară a riscurilor implicate, pe reducerea acestora și, dacă este posibil, pe eliminarea riscurilor. Ecologic nu înseamnă neapărat, prin definiție, și sigur. Dar conștientizarea riscurilor poate duce la o siguranță mai mare. Abordarea noastră dorește să pună la dispoziție o, sculă de, o trusă de sculă, mă scuzați, pentru a ajuta companiile să facă față în toate aceste condiții de risc. Pe lângă aceste exemple, sprijinim și act, uh, anul european uh, al îmbătrânirii active, și unul dintre scopurile noastre de sănătate pe termen lung este acela de a sublinia necesitatea ca lucrătorii să rămână în siguranță și sănătoși până în ziua pensionării și după aceea. retragerea prematură sau pensionarea prematură pe, din cauza dizabilităților este o plagă care a început să băteze peisajul european. Costurile, atât la nivel uman cât și la nivel economic, sunt uriașe. Păstrarea siguranței și a sănătății lucrătorilor la locuri de muncă este o cale durabilă care poate să ajute pe aceștia să revină la locul de muncă după o boală sau după un accident. Și asta va reprezenta un indicator cheie pe viitor asupra modului în care urmărim și respectăm această agendă privind îmbătrânirea activă. În sfârșit, trebuie să analizăm cu mare atenție propria noastră activitate, relevanța noastră, performanța noastră, care este locul nostru în uh, climatul politic și economic actual, care este contribuția noastră la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Când am uh, început, uh, când am asumat rolul uh, în septembrie anul trecut, am vorbit despre importanța planificării strategice care implică și Consiliul de Coordonare format din membrii ai guvernelor și din reprezentanța ai lucrătorilor, din instituții europene și din alți actori interesați. Munca noastră continuă și acest an și o să vă raportez pe parcurs cum decurge această activitate. Țelul nostru este să rămânem un centru de excelență în acest domeniu. Trebuie să îi ascultăm pe angajatori și pe angajați și să-i ajutăm să se descurce prin aceste ape foarte tulburi, păstrându-i motivați, implicați, sănătoși și în siguranță. Trebuie să ne ajutăm guvernele prin uh, îndeplinirea unor sarcini de conștientizare pe care acestea nu le pot uh, face în aceste vremuri austere. Asta facem noi cel mai bine până la urmă, oferim valoare adăugată la atât de multe nivele. Aștept cu interes să vă revăd pe parcursul anului, pentru că intenționez să fiu un vizitator obișnuit al acestei comisii. Angajamentul dumneavoastră și sprijinul dumneavoastră continuu pentru noi au reprezentat un motiv de inspirație și vă mulțumim. Vă mulțumim, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte precisă a ceea ce veți face dumneavoastră în anul care urmează. O să trecem acum la Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și dau cuvântul domnului Cristian Letmaier. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Perez, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta activitatea centrului în fața comisiei dumneavoastră. Aș dori să vă atrag atenția asupra notelor pe care vi le-am trimis recent și asupra materialului pe care vi l-am trimis recent privind cadrul formării profesionale în Europa. Prezentarea în detaliu uh, o găsiți în, anual, în raportul anual pe 2011 și veți găsi acolo și toate prioritățile noastre pe termen mediu. Noi am contribuit în 2011 la foarte multe conferințe, am organizat uh, 108 reuniuni și ateliere și activitatea noastră a fost citată și la nivelul documentelor Uniunii și la cele internaționale. Citările și numărul cel, din ce în ce mai mare de citări în lucrările științifice arată că impactul activității noastre este foarte mare și că obiectivul nostru de a deveni o sursă de referință pe problema învățării pe parcursul vieții a fost atins firește este un succes uh, care trebuie repetat în fiecare an. Centrul nostru și-a pus, în, a executat tot bugetul pe 2011, ceea ce se datorează planificării și monitorizării și ca urmare a observațiilor dumneavoastră. Consider că în viitor trebuie să uh, intensificăm activitatea cu mass media, sporirea conștientizării învățării pe parcursul vieții și recunoașterea relevanței pentru uh, dezvoltarea prezentă. În 2012, centrul nostru va susține punerea în aplicare a instrumentelor europene. Această punere în aplicare a progresat în 2011 cât privește cadrul de calificări naționale, iar uh, aplicarea Uh, sistemului uh, de credite transferabile în învățământul profesional este încă la început. În această etapă, când uh, se folosesc aceste instrumente, cali, cadrul calificărilor la nivel european și creditele transferabile în învățul profesional sunt foarte importante. Trebuie să asigurăm compatibilitatea lor și sinergia lor la nivel național, de asemenea și comparabilitatea lor și consecvența lor Uh, între statele membre. Europa a fost un succes. Uh, Europasul uh, are mai mult de 10 milioane de CV-uri pe electronic și mai sunt încă mai e nevoie încă de multe adaptări Sigur că ne trebuie și un mecanism de validare pentru a ușura punerea în aplicare a sistemului de credite transferabile în învățământul profesional este crucial dacă dorim ca educația să devină mai flexibilă și să îi îndemne pe europeni să treacă de la un sistem de învățământ la altul și să-i motiveze să facă acest lucru nu este o chestiune lipsită de importantă și nici nu este ușor de făcut. Uh, trebuie să asigurăm transparența și comparabilitatea între sistemele naționale. Centrul nostru este un centru de referință care susține statele membre în această etapă. Etapele acestea vor spori flexibilitatea și permeabilitatea sistemului creditelor în învățământul profesional, cât și ne vom concentra în continuare pe experiența uh, de învățare bazată uh, pe ceea ce se face în general și vom duce la perfecționarea calificărilor unei funcții, unei forțe de muncă care este în îmbătrânire și uh, vom încerca să evităm proasta potrivire a personalului cu calificările pe piața muncii. De asemenea, dezechilibrele de pe piața muncii Uh, și cele legate de șomaj, mai ales la tineri în țările care au fost uh, greu lovite de criza financiară. Lucrul acesta arată că practicile economice nedurabile care duc la recesie, recesiune și la măsuri de austeritate și totuși firmele nu reușesc întotdeauna să găsească muncitori calificați sau învățăm, absolvenți de învățământ superior. Acești absolvenți s-ar putea să fie obligați să accepte posturi pentru care sunt supracalificați de, de, domină de foarte multe ori proasta împerechere între calificare și locul de muncă, ceea ce afectează bunăstarea individului respectiv. Centrul folosește instrumentele pe care le avem pentru a duce la înțelegerea naturii și mărimii diverselor forme de asemenea proastă potrivire, nepotrivire, care sunt acute în această vreme de criză și care duc la ineficiență nevoile de calificări trebuie să ducă la îmbunătățirea sistemului de aplicare a creditelor, avem nevoie de un mecanism care să traducă ce știm noi despre nevoile de calificare în prevederi legate de formarea profesională. În felul acesta vom potrivi mai bine nevoia cu, ceri, cu cererea trebuie să fim informați în ceea ce privește tendințele pentru a putea motiva alegerile de carieră și în ceea ce privește învățământul sau formarea profesională, ceea ce înseamnă integrarea profesională în uh, ghidaj, orientare pe termen lung, validarea calificărilor sau diverselor forme de pregătire profesională. Trebuie ca aceste sisteme să fie deschise și flexibile pentru ca fiecare persoană să-și adapteze nevo- la nevoile lor educația și formarea profesională. Sper ca aceste observații să ilustreze faptul că centrul se ocupă direct de chestiuni care sunt relevante pentru politica europeană pentru partenerii sociali și pentru guvernele naționale, dar și pentru cetățeni în ceea ce privește prioritățile pe termen mediu se află, re, reies din contextul socioeconomic. Sper că am reușit să ilustrez faptul că ne ocupăm de chestiuni interconectate, interrelaționate și că ne ocupăm și de sinergiile dintre ele, pentru că numai în felul acesta se poate dezvolta tot potențialul. Ca o consecință a activității noastre, agenția, centrul a preluat uh, sarcini uh, suplimentare, de exemplu în cadrul procesului de la Copenhaga, așa cum am uh, descris în comunicatul nostru, sau pasaportul calificărilor europene, care va permite documentarea unor experiențe de învățare neorganizate, nu într-un cadru oficial sau să contribuim la dezvoltarea ESCO care va corela calific- calificările așa cum sunt ele definite în programele de învățământ și abilitățile, uh, calificările profesionale așa cum sunt definite de piața muncii. Vreau să vă spun că uh, activitățile de reparare, uh, de reparații ale clădirii noastre au început în noiembrie 2011 și conform planului ar trebui să fie finalizate în iunie 2012. În felul acesta vom putea folosi din nou centrul de conferință de la Salonic. După cum știți, majoritatea dintre dumneavoastră, prima procedură de recrutare pentru un nou director al centrului nu a dus la rezultate. În vara lui 2011 s-a lansat această procedură și sperăm ca până în iunie 2012 să o putem finaliza. Deci probabil de la 1 septembrie 2012 centrul va avea un nou director. Ca majoritatea agențiilor, centrul nostru din 2013 se va confrunta cu reducerea obligatorie a personalului și ni s-a cerut să avem un buget cu creștere zero. În trecut, centrul a fost văzut ca o manieră de a spori eficiența folosirii fondurilor și și-a concentrat activitatea pe chestiuni de mare prioritate. Mă tem că uh, ținând cont de sarcinile noi suplimentare și bugetul mai mic, proiectele importante trebuie fie amânate, fie anulate, iar activitățile de diseminare și contribuțiile la diverse conferințe sau dezbateri trebuie să fie reduse în viitor. Aș dori să mulțumesc Parlamentului și mai ales uh, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, pentru susținerea acordată și pentru cooperarea foarte bună din trecut și de asemenea aș dori să vă rog să continuați să ne susțineți și în viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Domnul Desvaldes. <laughs> Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, este a doua oară când mă aflu aici. A, în acest an cred că sunt mai pregătit să vă prezint câte ceva din programul nostru de lucru din anul 2011 și să vă spun câte ceva despre programul pentru anul 2012. Nu voi intra în detalii pentru că ați primit un rezumat ale acestor progrese pe care le-am înregistrat. Anul 2011 și anul 2012 vor fi ultimii ani din programul nostru care s-a întins pe patru ani și noi încercăm acum să ne ducem la încheiere mandatul prin care doream să oferim informații tuturor celor din uh, domeniile politice. Avem un buget limitat de 20 de milioane de euro avem resurse de personal limitate și trebuie să ne adaptăm de, la context. Trebuie să ținem cont de faptul că uh, atunci când ne-am elaborat programul, criza nu începuse. 2011, în 2011 am depășit 99% din utilizarea bugetului, am publicat mai, multe de, mai mult de 180 de articole cu mai mult de o mie de, raporturi care au, de rapoarte care au fost publicate pe pagina noastră de internet. Acestea arată că expertiza noastră este folosită de părțile interesate. De exemplu, mai mult, au existat mai mult de 118.000 de documente de cercetare care au fost descărcate de pe pagina noastră. Agenda cetățenilor europene a cunoscut peste 3300 de citații în uh, media și au existat de asemenea multe asemenea citate și în uh, jurnale științifice. Iar apoi o, o mare 170 de astfel de documente le-am regăsit în politicile europene. Acum vom discuta pe, despre următorul program 2013-2016. Ne aflăm într-o consultare pe mai multe straturi. Cu siguranță autoritățile bugetare vor fi implicate, dar și muncitorii, angajatorii și Comisia Europeană va fi și ea implicată. Iar apoi vom prezenta în Parlamentul European ceea ce am făcut cel târziu în ianuarie 2013. Activitatea noastră de cercetare a fost axată pe politică. Activitățile noastre cheie sunt și vor continua să se axeze asupra serviciului european de care ne ocupăm. Ne ocupăm de uh, sondajul privind uh, companiile în Uniunea Europeană. Ne axăm pe condițiile de muncă și avem de asemenea și un centru care se ocupă cu schimbarea și restructurarea în cadrul companiilor. Așa cum am spus și înainte, dorim să ne continuăm aceste activități, deși trebuie să așteptăm noul cadru bugetar și să vedem cum va arăta și personalul nostru în viitor, ca să vedem cum ne putem continua activitățile pe viitor. Monitorizarea calității muncii și schimbările structurale au continuat să joace un rol important în munca noastră. De exemplu, am, am continuat să oferim informații privind restructurarea. Am publicat o bază de date cu peste 400 de măsuri de sprijin care au fost aplicate sau implementate de guverne ca parte a programelor de restructurare. Există schimbări structurale pe piața liberă. Am observat că recesia, recesiunea a dus la niște, schimb- la niște schimbări accelerate. Observăm că piața muncii continuă să se polarizeze. Chiar dacă ne confruntăm cu aceste vremuri tulburi, S-au creat în continuare locuri de muncă în Europa, însă cu salarii scăzute. Cam aceasta a fost tendința generală. Am văzut modele diferite între statele membre, dar am publicat toate aceste informații în raportul nostru și există un, un uh, capitol special dedicat cel pentru anul 2011. Apoi, sondajul privind condițiile de muncă ne arată cum au evoluat condițiile de muncă în Europa pe parcursul a 20 de ani. Continuăm să analizăm acest uh, proces. Vom redacta un raport în profunzime, îl vom prezenta Parlamentului în aprilie, iar în, acel, în acest an vom continua să muncim în ceea ce privește organizațiile de muncă inovative. Vom încerca să găsim noi modalități de competitivitate în acest sens. Acest lucru merge în mână cu sondajul privind companiile europene. Vom vedea care sunt practicile în companii în anul 2012-2013. Ne vom axa și pe forța de muncă în, în proces de îmbătrânire. E un aspect foarte important. Noi am fost cei care au ținut unul dintre discursurile de la începutul președinției daneze la lansarea anului european. Apoi, monitorizarea redresării a fost o parte importantă a muncii noastre, iar apoi ne-am axat și pe salarii, pe mecanismele de indexare. Documentele noastre au fost publicate de timpuriu. Dacă există un grup care a fost foarte afectat de criză, atunci noi l-am identificat. Agenția mea și agențiile din jurul meu au organizat un seminar comun în acest uh, parlament pentru a arăta care au fost contribuțiile celor trei agenții. Acum ne ocupăm de un uh, proiect tocmai pe acest grup al populației, Există o sumă de 100 de miliarde de euro pe an de care ar fi nevoie. E o estimare pe care am făcut-o din cercetările noastre. Și dacă am ajutat măcar 10% din acest grup, atunci am salvat 10 miliarde de, am economisit 10 miliarde de euro. Însă nu totul e bani, trebuie să ne gândim și la costurile sociale. Participarea în societate e ceva ce am monitorizat. Am monitorizat și calitatea vieții. Am făcut o comparație între rezultatele sondajului nostru și între întrebările din Eurobarometru. Am văzut că încrederea în instituții a scăzut în ultimul timp, nu doar pentru acest grup din populație, ci pentru populație în general. Acum urmează un nou sondaj și sperăm că vom veni cu rezultate noi în acest an, astfel încât să vă putem da informațiile necesare. Uitându-ne la calitatea vieții și la problemele cetățenilor, am elaborat mai multe studii. De exemplu, cum să fie gestionate datoriile gospodăriilor, cum se pot implementa, implementa niște soluții inovatoare în ceea ce privește asigurările sociale. Pentru următorul program pe patru ani am propus următoarele. În primul rând să discutăm cu Consiliul nostru de Guvernare, să vedem cum putem să facem față crizei și cum să pregătim recuperarea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Ultima prezentare, doamna Madeleine Sherban, Fundația Europeană de Formare. Ar fi trebuit să spun de fiecare dată că vă putem identifica și după sediu agențiilor dumneavoastră. Este Fundația de la Torino. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Sunt aici voi începe prin a vă mulțumi direct dumneavoastră și membrilor Comisiei pentru ocuparea forței uh, de, ocupare forței de muncă. Ne-ați ajutat foarte mult în 2011, am cooperat foarte bine cu Parlamentul European și, așa cum au spus și ceilalți colegi, vom, sperăm că putem continua și în 2012 și, de ce nu, și în următoarea perioadă financiară. Iată, vă voi prezenta acum ce am de prezentat apropo de ce am făcut anul trecut, în 2011. Bineînțeles, uh, aveți materialul nostru de prezentare și mă voi concentra pe două sau trei elemente din activitățile noastre și voi spune câteva cuvinte despre prioritățile pentru 2012. Așa cum știe toată lumea, Fundația Europeană de Formale de la Torino activează numele Uniunii Europene pentru dimensiunea externă a politicilor europene în domeniul formării profesionale, educării și ocupării forței de muncă. Noi ne-am uh, concentrat pe 13 țări partenere și întotdeauna am analizat mandatul pe care l-ați hotărât dumneavoastră pentru Fundația Europeană de Formare în cooperare cu Consiliul vedem care sunt cele mai bune politice, politici în aceste țări, cooperăm cu comisarii de resort în ce privește educația și ocuparea forței de muncă. De asemenea, ne concentrăm pe construirea de capacități și pe crearea de rețele și uh, transmiterea cuno- cunoștințelor. Cooperăm și cu agențiile internaționale care activează în respectivele țări datorită faptului că noi uh, ne concentrăm pe consiliere în materie de politici și pe construirea de capacități. Mă voi referi în primul rând la procesul de la Torino. Procesul de la Torino, da? Procesul de la Torino este inspirat de o nouă evoluție și anume procesul de la Copenhaga, pe care l-a menționat uh, și colegul nostru, directorul Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale. Este foarte important ca în aceste țări partenere să există politici care să fie susținute de dovezi, nu politici discreționare, nu politici ad hoc și este important ca procesul decizional să fie un proces participativ care să implice pe toți, uh, toate părțile interesate principale și să se asigure calitatea. Ce spun acum este legat de una din prioritățile europene când se referă la buna guvernanță. Noi încercăm ca în toate aceste țări politicile publice să fie făcute în așa fel încât să se asigure o bună guvernanță. Deci toate eforturile noastre se îndreaptă către constituirea de capacități care să ajungă la buna guvernanță. Este o continuare a acestei politici, a acestui proces de la Torino în 2012. Includem aici explicit uh, dimensiunea aceasta de guvernanță în toate analizele de politică, de strategie pe care le facem în aceste țări. Cum uh, s-au desfășurat lucrurile în 2011 și cum au influențat ele activitatea în țările cu care lucrăm. De exemplu, în Moldova, Republica Moldova, noua, noua lege a educației, a învățământului, se bazează pe uh, activitatea noastră de analiză de strategie în acest domeniu. În Kosovo s-a adoptat un plan strategic 2011-2016 pe formarea profesională și învățământ, tot bazat uh, pe procesul de la Torino. În Tunisia am avut șansa de a ne ocupa de monitorizarea fișe, foii de parcurs pentru ocuparea forței de muncă pentru a putea uh, ne aduce contribuția la tot ce se face în țara respectivă. În Tajikistan am făcut și acolo o analiză de strategie, am susținut Ministerul Muncii în adoptarea noilor politici de ocupare a forței de muncă. Sunt doar câteva exemple. Fiecare țară a cooperat foarte bine cu noi și în 2011 am considerat că uh, ocuparea forței de muncă și formarea profesională și învățământul sunt o prioritate pentru ei. Vreau să-mi exprim uh, recunoștința pentru președințiile maghiară și polonă care ne-au prezentat în 2000, ne-au invitat în 2011 să ne prezentăm rezultatele muncii uh, împreună cu Comisia pentru Educație. Și în felul acesta prezentarea noastră este mai structurată, la un nivel mai înalt și se arată în felul acesta care este cooperarea cu statele membre. Un alt domeniu pe care mă voi concentra este cadrul calificărilor. Am ales acest domeniu pentru a sublinia aici cum funcționează cum activitatea din Europa uh, inspiră dezvoltarea din statele membre. Este doar o continuare firească a ceea ce uh, s-ar putea uh, numi uh, activitatea noastră. Și vreau să vă spun, să vă povestesc despre o conferință organizată împreună în care am avut participanți din 67 de țări. Deci trecem dincolo de granițe pentru că activitatea europeană a inspirat multe alte țări. Este foarte important să spunem că dimensiunea externă a acestei activități va fi avut în vedere și în 2012, când UNESCO își va organiza al treilea congres și sesiunea plenară va fi organizată de Fundația Europeană de Formare și ne face plăcere să arătăm lumii întregi vocea Europei, să arătăm care sunt realizările europene și care este capacitatea europeană să coopereze cu țările partenere. Sunt foarte multe țări care pretind că au dezvoltări, evoluții ca în Europa, dar sunt foarte multe lucruri de făcut pentru a asigura că există un nivel înalt de calitate în tot ceea ce fac, iar cetățenii din statele respective pot să beneficieze și nu numai să se uh, vorbească uh, despre realizări. Iată de ce suntem de departe, nu la sfârșitul drumului nostru și vom continua la fel și în 2012. Foarte mult din activitatea noastră se face pentru aceste țări, pentru a asigura că toate aceste politici se adresează cetățenilor. Și insist asupra acestei uh, dimensiuni. Primăvara arabă, dimensiunea Mediteranei de Sud, ne-au adus foarte multe modalități de a ne implica de a fi capabil să fim acolo la momentul potrivit, uh, asigurând susținere statelor respective. Și s-a întâmplat așa. Și suntem foarte mândri să vă spunem aici că atât Tunisia cât și Egipt uh, au beneficiat de contribuția Europei în ceea ce privește formarea profesională, calificările profesionale și învățământul. Din păcate nu sunt realizări foarte mari, dar anul 2012 va începe pe 8 martie cu un eveniment foarte important, în Tunisia, de exemplu, unde, la invitația Băncii Europene pentru Investiții, fundația noastră va contribui la calificările pentru dezvoltarea IMM-urilor. Sperăm ca împreună cu primul ministru al noului guvern din Tunisia să continuăm ce facem în țara respectivă. Este important Uh, această zonă a Mediteranei de Sud, pentru că deși în 2012 ne vom referi la societatea îmbătrânire, pentru ei uh, problema mare vor fi tinerii. Pur și simplu pentru că trebuie create 16, 60 de milioane de locuri de muncă. Este, a, asta, aici este ajutorul pe care poate să-l dea Europa. Iar fundația poate să facă acea, această activitate, poate să arate că se poate face ceva în acest uh, domeniu. E important și ce se întâmplă în Europa de Est. Și vom continua să cooperăm în domeniul ocupării forței de muncă și al dezvoltării pieței, an, uh, analizând în ce măsură se potrivesc, uh, se potrivesc cererea și oferta de calificări în, calificări în, ce, în țări cum ar fi Moldova este important să discutăm din nou aceste abilități ecologice verzi care uh, n-au granițe și care pot uh, să se mute oriunde în Europa. Dacă ar fi să mă refer la 2012, aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra uh, activității noastre în domeniul migrației. Parteneriatele pentru mobilitate încheiate cu alte state pe lângă Moldova, cum ar fi uh, Armenia, de exemplu, și Georgia, iar în sud cu Maroc și Tunisia. Și aici vă putem spune că datorită contribuției noastre, parteneriatele pentru mobilitate cu Republica Moldova are o dimensiune a calificărilor profesionale care se va extinde la toate celelalte parteneriate pentru mobilitate. Facem acum un studiu uh, mare privind dimensiunea de calificări a migrației pentru a înțelege care este utilizarea acestor, în ce măsură sunt utilizate calificările migratorilor către Europa și aș dori de asemenea migranților, mă scuzați, și aș vrea să vă spun încă ceva. Uh, migranții cu înaltă calificare nu se îndreaptă în primul rând către Europa, din păcate. Deci poate ar trebui făcut ceva din acest punct de vedere și suntem gata să fim la dispoziția dumneavoastră ori de câte ori doriți că putem continua. În toate țările în care activăm, coeziunea este cuvântul principal. Accesul echitabil la învățământ uh, și formare profesională, coeziunea teritorială. Deci în 2012 ne vom concentra pe coeziunea teritorială într-o serie de țări. here back în ceea ce privește bugetul și gestionarea acestuia, 99,7% avem rată de angajare, ceea ce ne-a permis în 2011 să ne atingem toate aceste obiective. Ne îngrijorează un pic politica din 2013, acolo unde reducerea este destul de dură la nivelul bugetului, pentru că lucra în, munca în state ar trebui să fie la nivelul statelor. Mulțumesc foarte mult pentru entuziasmul dumneavoastră reînnoit care uh, va uh, ajuta să depășiți cu mult timpul. Doamna Moran Chartier și apoi domnul Sercas. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumim vorbitorilor care ne prezintă încă o dată activitatea agențiilor lor. Avem nevoie de aceste structuri, nu este un lux la nivel european, pentru că ne lămuresc ce decizii trebuie să luăm. Iată de ce aș dori, în primul rând, să pun o întrebare Institutului de la Bilbao privind securitatea și sănătatea muncă. În acest moment, la comisia noastră, ne ocupăm de un subiect foarte popular, poate chiar nepopular, și anume sănătatea și siguranța lucrătorilor care sunt supuși unor câmpuri electromagnetice. Am încercat să solicităm de la dumneavoastră să ne susțineți în activitatea noastră pe acest domeniu. Puteți oare să ne lămuriți pentru ce motiv nu ați dat curs favorabil uh, solicitării noastre? A doua, al doilea punct foarte important care a fost abordat de mai mulți dintre dumneavoastră, este evoluția cadrelor de calificare la nivel european, noile calificări de care avem nevoie și mai ales, cum spuneați și dumneavoastră în ultima intervenție, doamnă, legătura între migrarea la nivel european și calificare. Este un subiect asupra căruia am dori uh, să ni se facă precizări. Deoarece dacă vorbim despre migrație, despre permisiuni, despre mobilitatea lucrătorilor în Europa, ca politici europene, uh, evoluția calificărilor, este clar că avem nevoie de substanță, de o analiză fundamentată pe această temă. Deci poate ne puteți spune mai mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Serca și apoi doamna Bauer. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, doamnelor și domnilor directori ai acestor agenții. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Moran Chartier apropo de activitatea noastră. Dumneavoastră reprezentați o plusvaloare în procesul european și uh, pentru activitatea noastră. Dorim uh, să colaborăm în continuare cu dumneavoastră. Vreau să mulțumesc uh, prezentării orale pentru care ați făcut-o, ca și documentației înscris pe care ne-ați prezentat-o. Poate că ar trebui discutată mai pe larg decât timpul pe care îl avem acum la dispoziție. Vreau să pun o întrebare orizontală adresată tuturor. Probabil am fost probabil surprins de rezultatele indicatorilor pe care îi cunoșteam noi, dar cred că suntem într-un moment în care, pe lângă criterii de eficiență și eficacitate, o să ni se ceară, criza o să ne ceară și limitările bugetare o să ne ceară să ne gândim mai degrabă la criteriile de eficiență, care este relația între aceste rezultate și costurile acestor rezultate. Nu știu dacă aveți un asemenea indicator, dacă îi calculați, dacă îi aveți, m-ar plăcea să îi știu, sau dacă nu, să vă sugerez să devină o cerință importantă în anii următori. Și apoi, Aș dori să vă mai adresez câteva întrebări legate de chestiunile importante. Doamna directoare a agenției de la Bilbao Azi dimineață au fost aici uh, două doamne ministru din uh, președinția daneză și le spuneam că ne îngrijorează foarte tare zvonurile care vin dinspre comisie legate că strategia europeană uh, în acest domeniu va fi afectată foarte mult de criză cu multă preocupare vedem că o conferință care ar fi trebuit să fie no, lansarea noii strategii se pare că e cam pe marginea prăpăsei și doamna ministru spunea uh, să, spunea că dorește să se realizeze această conferință, mie mi s-ar părea că ar fi o tragedie dacă nu s-ar lansa această nouă strategie. Vreau să vă întreb dacă participați, dacă veți participa la lansarea acestei strategii, dacă știți ce se întâmplă și dacă considerați că este realmente o necesitate absolută să se investească, să se facă costurile pentru așa ceva. A doua întrebare are cam același sens de asemenea, există informații conform cărora Comisia încearcă să, sub ideea de a elimina birocrația, să lipsească IMM-urile de uh, ceea ce, mă rog, sprijin în ceea ce privește contribuțiile pentru uh, beneficiile sociale și uh, contribuțiile de sănătate. IMM-uri, pe ideea că IMM-urile nu ar fi în condițiile uh, să, să facă acest lucru. Aș dori de asemenea să colaborați, să vedem, să ne spuneți unde vă aflați în această dezbatere, dacă participați la ea. Și de asemenea să spunem că în viață sunt lucruri care depăsesc bilanțul economic și poate că rezultatul acesta ar fi, un rezultat final ar fi mai productiv nu, pentru IMM-uri, pe lângă ideea bolilor profesionale. Agenția de la Salonic, aș dori să vă întreb Dumneavoastră acolo aveți o activitate extraordinară, dar cum faceți astfel încât educația și învățământul profesional să se dezvolte în Europa? Eu cred că în momentul în care există atât de multe persoane care trebuie recalificate, aș vrea să știu dacă activitatea aceasta uh, se bazează pe niște investiții și care este sensibilitatea față de această problemă. Uh, Domnului Mendes Valdez aș dori de la agenția de la Dublin să-i pun două întrebări care ne preocupă foarte mult. Vorbea aici de datele privind analiza tendințelor de restructurare în Europa. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru și să vă întreb de asemenea, dacă doriți, să faceți un raport la această comisie Poate că am putea să ne ducem la Dublin ca raportor din umbră să vedem care sunt aceste contribuții, aceste analize pentru ca fenomenul restructurării să țină cont de toate variabilele, nu numai uh, de variabila schimbării economice și tehnologice. Mi-ar place de asemenea, domnule Valdez, să vorbiți despre impactul pe care îl are criza asupra tinerilor și ar dori de asemenea să ne spuneți câteva lucruri despre acest lucru. Și, în ultimul rând, nu în ultimul rând, doamnei Madeleine Șerban, cu care am, pe care am cunoscut-o în vizita de la Torino, aș vrea să-i pun o întrebare de ordin intern. Mă impresionează foarte mult condițiile în care lucrați acolo și ce probleme aveți acolo de infrastructură. Vreau să vă întreb dacă lucrurile s-au îmbunătățit. Nu știu, poate cineva v-a întins o mână, Dumnezeu, Providenția, Providența, uh, Comisia Europeană, pentru că am văzut că condițiile sunt absolut îngrozitoare, dar lucrați cu atât de multă devoțiune și Ați vorbit uh, de un număr de 11 țări care uh, pun în practică procesul de la uh, Torino. Vreau să știu ce se întâmplă cu Libia. Și mai am o întrebare, ce se întâmplă cu noi guvernanți, cu nou parlament, cu noua sensibilitate care nu este cea dinainte? Dumneavoastră, vă dați seama, ați înțeles oare cum este percepută cooperarea cu ei, mai ales că noi suntem din Europa și poate că acolo există oarecare respingere față de tot ceea ce uh, înseamnă influență occidentală sau europeană. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, Bauer. Doamna Bauer are cuvântul și apoi domnul Bach. Thank you so much, Madam President. Uh, Mulțumesc foarte mult. Uh, eu am trei întrebări foarte scurte. În primul rând, către doamna Sedlacek. Aș dori să întreb pe lângă faptul că îmi exprim aprecierea pentru acest uh, instrument nou și foarte modern pentru, estima, pentru evaluarea riscului OERA, dacă acest instrument este disponibil și în mai multe variante lingvistice, pentru că mi se pare că acest lucru ar permite ca instrumentul respectiv să fie utilizat la nivelul întregii Uniuni Europene. A doua întrebare provine din experiența noastră după ce am fost în vizită la instituția din Bilbao. Atunci am primit informații că, în ciuda faptului că aceasta este o agenție veche, nu auseseră, nu ajunseseră la o procedură de uh, acord și vreau să știu care este situația acum, dacă au, s-au pus de acord asupra sitului și uh, ce putem face dacă lucrurile nu stau așa cum și-ar dori uh, domniile lor. Am o întrebare și pentru Eurofound. Întrebarea fiind dacă sunt implicați în monitorizarea și evaluarea strategiei privind etnia romă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Bach. Apoi, doamna Benarabatu. Domnul Bach. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc pentru contribuțiile interesante și aș dori să pun și eu niște întrebări. În primul rând despre sistemele sociale. Ne confruntăm acum cu această problemă că foarte multă lume va intra la pensie și în același timp uh, locurile de muncă în companii pentru oamenii vârstnici lipsesc. Pe moment avem această dilemă cu care ne confruntăm. Apoi am o a doua întrebare. Pe moment există o discuție legată de șomaj și dacă acesta este de natură structurală. În Europa, acesta a afectat mult prea mult serviciile în Europa e într-adevăr o problemă structurală sau ține doar de timpurile acestea de criză pe care le traversăm. Apoi, un raportul la jumătatea mandatului în legătură cu sănătatea și condițiile la locuri de muncă. Din acestea ne dăm seama că a crescut foarte mult numărul bolilor profesionale din cauza stresului, din cauza condițiilor proaste de muncă. Aș dori să știu dacă participanții de astăzi, de aici, cred că prin uh, reformarea directivei din 1989 uh, s-ar putea face ceva în ceea ce privește aceste boli profesionale, dacă ar fi o soluție. Mulțumesc! Uh, doamna Benarabatu și apoi domnul Mulea. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Am două întrebări Agenției Europene pentru Securitate și Sănătatea Muncă. Aș dori să știu ce analiza sănătății persoanelor în afara întreprinderii sau în afara organismelor structurate puteți face. Mă gândesc la lucrătorii la domiciliu sau lucrătorii independenți. Cum analiza sănătatea lor? Altă întrebare, Uh, tulburările musculoscheletale știu că sunt foarte importante în uh, întreprinderile de producție, de exemplu în fabricarea mașinilor, posturi unde există gesturi repetitive. Alte două întrebări care sunt adresate Fundației Europene pentru Formare, Agenția de la Torino. O primă întrebare referitoare la faptul că migranții calificați, din păcate, nu vin în Europa. Aș vrea să știu unde se duc, în Statele Unite, în China sau în altă parte. Și în întrebare, ați vorbit de importanța de a colabora cu țările eh, care au trecut prin Revoluția Democratică, Egiptul, Tunisia, Maroc, iar cooperarea pe care o ne interesează foarte mult protecția socială. Vă ocupați de asemenea și de formarea calificărilor din domeniul protecției sociale. Mulțumesc foarte mult. Domnul Bulon. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc intervenienților pentru activitatea lor. Dincolo de aceste activități, am uh, o întrebare valabilă pentru toată lumea și o să-mi răspundă cine poate. Întrebarea se referă la inechitățile sociale uh, Uh, care există pe piața unică, pe piața integrată, aceste inechități sociale în domeniul sănătății, al formării profesionale, al condițiilor de muncă și nu menționez uh, decât pensiile și salariile. Aș dori să știu dacă aceste agenții în misiunea lor proprie și printre instrumentele pe care le folosesc, eu știu, Europasul, EURES, Progres și așa mai departe, au resimțit faptul că aceste inechități sociale erau o frână în calea creșterii și dacă da, dacă au analizat această situație, dacă au măsurat ce au propus ca soluții, dacă există instrumente care să ne permită să ne gândim asupra acestui subiect. Ar fi fost o, o întrebare pe care aș fi vrut să o adresez doamnelor ministru daneze astă, a, azi dimineață, dar doamna pre, președinte ați închis atunci lista vorbitorilor, așa că o pot pune acum. În comisia noastră există un raport care se uh, va referi la inovare și schimbarea socială, iar raportorul ar dori să se concentreze pe ocuparea forței de muncă. Deci întrebarea mea vine fix apropo de acest raport. M-ar interesa să știu dacă realmente aceste agenții au propuneri de făcut în acest domeniu Uh, în domeniul inovării sociale, în domeniul inovării ocupării forței de muncă, poate și în domeniu, uh, cu perspectiva convergenței sociale îmbunătățite. Mulțumesc, spune președinta. Vreau să vă propun să începeți în aceeași ordine, pentru că bănuiesc că fiecare din cele pa, cei patru directori au fost interpelați și probabil că fiecare va dori să răspundă la cutare sau cutare întrebare din cele puse. În primul rând, doamna Setlace, care cuvântul. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. O să încep cu câmpurile electromagnetice și cred că după câte știm, am primit foarte multe întrebări legate de impactul câmpurilor electromagnetice asupra sănătății și siguranței lucrătorilor. Ceea ce suntem obligați să facem și sperăm că am și făcut-o, dar se pare că uh, Uh, trebuie să vă punem la dispoziție mai multe informații despre asta. Ceea ce trebuie să facem, repet, este să vă dăm informații despre cercetările cele mai recente și uh, dovezile bazate pe cercetare asupra câmpurilor electromagnetice și ale impactului lor asupra sănătății uh, Uh, există deja, datele sunt disponibile și nu este cazul să facem eforturi foarte mari pentru a demara studii noi, pentru că există date relevante și agențiile ar trebui să vă pună la dispoziție aceste date, dar ceea ce nu facem și poate este o înțelegere, uh, o neînțelegere aici cu un semn de întrebare, poate s-a întâmplat înainte ca eu să devin director, uh, nu evaluăm lucrurile într-o manieră politică. Deci noi punem la dispoziție date într-un mod relativ neutru, date deja existente și date despre măsurătorile existente și soluțiile practice existente la nivelul uh, serviciilor, al locurilor de muncă, dar nu putem uh, evalua uh, deciziile politice luate de statele membre. Am lucrat cu mai multe state membre și rezultatele și interpretarea Există o mare diferență între rezultate și interpretarea uh, studiilor, rezultatele studiilor și interpretarea lor. Deci, noi nu avem voie să interpretăm, să facem uh, in, această dimensiune de interpretare a activităților politice sau a datelor statistice. Dar, bineînțeles, mai avem multe de făcut, trebuie să vă punem la dispoziție uh, informațiile deja existente care v-ar putea ajuta pentru a uh, lua decizii. A doua întrebare era dacă ne gândim și la indicatori referitor la politicile de austeritate care afectează agenția, dacă am înțeles eu bine. Da, cred că unul dintre exemplele bune este rețeaua de agenții. Cred că suntem într-o cooperare foarte strânsă încercând să îmbunătățim activitatea agențiilor. Spre exemplu, pentru a ne gândi la o, la facilități de formare comune care ar putea fi pusă la dispoziția mai multor agenții, dar și în alte domenii încercăm să cooperăm pentru a descrește povara administrativă uh, pentru fiecare agenție în parte. Strategia europeană pentru sănătate și siguranță la locul de muncă. Pot să vă spun că atunci când am, mi-am început uh, uh cariera ca director la această agenție, prima idee a fost ca strategia agenției să mergem mână-mână cu comisia și să demarăm la nivel european o strategie europeană pentru siguranță și sănătate la locul de muncă. Am avut o discuție cu Comisia și ne-am pus de acord că așa vom face și că vom sprijini în măsura posibilului această strategie și termenul meu limită la agenția din Bilbao era finalul anului 2013. Așa s-a convenit cu Consiliul de Conducere. Dar acum Comisia a amânat acest uh, termen limită pentru strategia pe care doreau să o propună și, ca atare, și noi ne-am adaptat termenul limită impus agenției la acest termen limită pentru strategia europeană. Dar sprijinim această idee pentru că în momente de criză există o nevoie majoră să avem o strategie nouă privind siguranța și sănătatea la locul de muncă. O altă întrebare a fost legată de impactul economic asupra siguranței și sănătății la locul de muncă. În 2012 începem să ne gândim de asemenea să pună la dispoziție informații despre modul în care, la nivelul de companii, putem folosi instrumente, spre exemplu, în procesul de restructurare, pentru ca aceste companii să-și îmbunătățească uh, nevoile, să aibă o reacție socială prin utilizarea unor uh, instrumente specifice care le-ar permite să aibă o reacție diferită privi, uh, față de procesul de restructurare, o reacție um, cu o componentă socială mai mare. În ceea ce privește evaluarea de risc inter interactivă și online, da, uh, am început să traducem OIRA în nouă limbi și vom continua cu procesul de traducere pe cât posibil în momentul de față, aproape 17 state membre folosesc deja acest instrument sau sunt foarte interesate de folosirea acestuia. Sunt multe state care au fost de acord să îl folosească. Asta ne va ajuta foarte mult și la traducere. În ceea ce privește acordul privind uh, sediul, am avut o primă discuție cu guvernul basc, uh, solicitând sprijin în ceea ce privește acest uh, acord. Am primit niște reacții foarte pozitive. Ei cred că este extrem de important și doresc să ne sprijină pentru că rolul nostru în Bilbao este foarte important, dar nu am primit niciun răspuns concret, deci nu avem niciun sprijin financiar. Am primit doar indicații că va exista că s-ar putea să ni se pună la dispoziție o clădire în Bilbao. Dar deocamdată nu avem nicio reacție concretă. Și vom avea o discuție în februarie cu noul guvern din uh, Spania, noul guvern de la Madrid, și o să-i rugăm să ne ofere sprijin în ceea ce privește uh, un acord privind uh, locația, sediul și asta încercăm să facem, bineînțeles, lucrăm la asta. muncitorii, ca, lucrătorii care uh, îmbătrânesc. Uh, am început uh, anul trecut să dezvoltăm să avem mai multe informații despre acest an al uh, îmbătrânirii active și uh, îmbătrânirea forței de muncă este un domeniu extrem de important pentru noi. Vom continua să lucrăm în acest domeniu pentru a adapta locurile de muncă la necesitățile persoanelor care se află în proces de îmbătrânire și pentru a oferi conducerii instrumente care să-i ajute să facă față unei societăți mai diversificate. Cred că această campanie pe care am demarat-o acum, referitoare la conducere și la participarea lucrătorilor, va include aspectul unei forțe de muncă diverse la nivelul unei companii. În ceea ce privește aspectele psihosociale ale muncii, bineînțeles, aceste lucruri se regăsesc în studiile noastre și studiile la nivel de companii au arătat în mod clar că impactul asupra sănătății din partea acestor riscuri psihosociale sunt în creștere în aproape toate sectoarele și, bineînțeles, noi deja avem o reacție prin această campanie privind conducerea și participarea lucrătorilor. Este important să conștientizăm oamenii pe de o parte, dar pe de altă parte să și oferim soluții politici strategice. După cum știți, în 2013-2014 vom demara o campanie în ceea ce privește costurile psihosociale și am început să pregătim pachete informaționale și informative și cooperăm cu partenerii noștri pentru a vedea cum putem îmbunătăți situația. Nu știu dacă modificarea directivei din 89 va ajuta foarte mult, dar ceea ce vedem noi este parțial o lipsă de informații. Conștientizarea este o sarcină uriașă, dar foarte importantă. Și este important să oferim IMM-urilor instrumente practice cu care să poată face față acestor probleme. Și în cooperare cu sindicatele, cu angajații, Cred că aceste strategii ar putea să ajute foarte mult. Următoarea întrebare a fost evaluarea impactului asupra sănătății lucrătorilor care lucrează de acasă. Acesta nu este grupul uh, țintă al agenției din Bilbao, deși, într-un mod indirect, primim informații și despre acest uh, grup. Spre exemplu, atunci când uh, ne ocupăm de sănătatea femeilor, includem și aspectul femeilor care lucrează la domiciliu și impactul asupra sănătății este mult mai mare decât impactul asupra sănătății celor care se duc la un loc de muncă, majoritatea bărbați. Bineînțeles, studiile noastre includ și o populație în îmbătrânire care are o reacție diferită, dar, cum spuneam, acesta nu este un grup țintit de noi. Pe noi ne interesează forța de muncă din companii. Ați văzut că în momentul de față um, bolile musculoscheletale sunt o problemă, sunt incluse în, în studiile noastre pentru că afectează un procentaj mare din forța de muncă și sunt incluse în multe dintre studiile noastre la uh, nivel de companie, pentru că am avut și uh, studii și campanii de informare pentru a vedea cum se poate evita un asemenea impact asupra sănătății. Uh, unul dintre, una dintre cauzele principale este munca repetitivă și sarcina noastră este să punem la dispoziție informații adecvate despre modul în care se pot evita asemenea situații uh, care sunt dificile din punct de vedere economic pentru companii. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar trebuie să încheiați, spune președinta. Da, nicio problemă, eu uh, am răspuns la toate întrebările, așa că pot să finalizez. Îi dau cuvântul colegului meu. Eu o să încerc să fiu uh, succint. În ceea ce privește calificarea migranților, trebuie să nu uităm că avem o, un cadru pentru calificare care urmează um, uh, principiul învățării pe uh, parcursul vieții, ceea ce înseamnă că practicile de invalidare ar uh, trebui să ajute pe migranți Asta se referă și la validarea calificărilor migranților. Dacă ne întrebați dacă asta face parte din activitatea noastră, da, și veți avea o notă de informare la finalul lunii februarie și uh, va exista și un rezumat uh, al uh, patru ani de cercetări care s-au ocupat și de migrare. O problemă foarte importantă la care încă nu avem un răspuns uh, satisfăcător este îmbătrânirea populației și pe de o parte vorbim despre calificările pentru vârstnici, pentru că dacă vrem ca ei să rămână în câmpul muncii, atunci trebuie ca aceste calificări să fie actualizate și cei care au nevoie de această actualizare sunt cel mai greu de atins. Este un pachet care se ocupă de uh, ghidare, de validare, de uh, problema modulelor, pentru că oamenii provin din uh, contexte diferite, uh, are legătură și cu finanțarea și are legătură cu un grup uh, particular, uh, cel care se află într-o tranziție de carieră. Îmbătrânirea pentru uh, lucrul la domiciliu nu, nu afectează doar uh, oamenii care au un loc de muncă, ci afectează și tendințele viitoare. Și uh, știu că s-a lucrat mult pe această temă, în special în Franța. Uh, oamenii care lucrează la domiciliu, uneori se numesc antreprenori la domiciliu, reprezintă una dintre categoriile care cresc cel mai rapid și ei vor oferi locurile de muncă pe viitor. Trebuie ca ei să aibă calificările necesare, să fie recunoscuți, pentru că asta este una din uh, uh marile probleme în acest moment. În ceea ce privește inechitățile sociale, nu, noi nu ne ocupăm de asta. Este un subiect, ca subiect în sine. Dar uh, atunci când vorbim despre uh, educația vocațională și formare, în general, trebuie să asigurăm uh, acces egal și trebuie să recunoaștem și uh, avantajele educației, cum ar fi cetățenie activă și așa mai departe. A mai fost o întrebare la început în ceea ce privește uh, potențialele de economisire în cadrul agenției. Bineînțeles că acestea există și încercăm să le folosim pe deplin. Să vă dau două exemple. Uh, cinci uh, angajați ai agenției noastre au fost în mod continuu în misiune. Aceste misiuni sunt scumpe, mai ales dacă trebuie să călătorești tocmai de la Salonic. Și încercăm să restricționăm un pic uh, călătoriile și încercăm să vedem dacă nu am putea să facem, să organizăm conferințe video sau conferințe pe Skype. Acesta este doar un exemplu. Un alt exemplu este că am intrat totuși într-o eră digitală și am putea recurge la comunicarea uh, digitală care este mai ieftină decât uh, articolele publicate pe hârtie dar există limite în economiile pe care le poți face aici. Pentru că în același timp trebuie să ne îndeplinim sarcinile administrative care uneori sunt foarte uh, dificile și stufoase și trebuie să ne ocupăm și de protecția datelor și așa mai departe. Tot felul de lucruri care sunt uh, dificile și necesită resurse. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. O să încep să-i răspund domnului Sercas și o să-i răspund în spaniolă. And, uh, um, la primera cuestión... Prima întrebare era generală, se refera la indicatori. Dacă analizăm numai nu rezultatele, eficacitatea și dacă analizăm și eficiența. Și suntem cu toții conștienți de vremurile în care trăim, de limitările bugetare și, bineînțeles, aceasta este o prioritate sunt sigur că toate agențiile și mai ales a noastră cu un buget de 20 de milioane de euro și cu ceva mai mult de 100 de persoane, numai dacă ne uităm la rapoartele pe care le-am întocmit și impactul lor, vă dați seama exact cum facem. Am publicat sau se vor publica raportul de evaluare comparativă elaborat de Curtea de Conturi Aici se compară agențiile, ar trebui comparate agențiile cu alte entități de aceeași uh, dimensiune sau cu alte entități europene sau internaționale de dimensiuni mai mari. Și cred că noi am stat foarte bine. În cazul nostru, 82% din bugetul nostru este dedicat anchetelor și comunicării. Este mandatul nostru. Vreau să dau un exemplu cele trei observatoare europene consumă o uh, trei pătrimi din recursurile noastre. Este un element cheie al activității noastre. A doua întrebare pe care a pus-o domnul Sercas privind restructurarea, activitatea noastră la Centrul European pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă include toate informațiile privind crearea de posturi de, de posturi, de locuri de muncă. Am făcut studii privind restructurarea la IMM-uri, terminăm acum un proiect privind schimbările structurale pe piața muncii și, bineînțeles, s-ar putea face mai mult, evident, se pune problema, sunt resursele mai ales în ceea ce privește fondul de globalizare. Am putea, de exemplu, să evaluăm uh, eficacitatea acestor măsuri sau uh, dacă s-ar pune problema concedierilor colective în loc de a vedea, de a, de a folosi informații, s-ar putea uh, Uh, să primim notificări privind concedierile colective de la autoritățile naționale, să vedem dacă realmente acest lucru se face în baza unui mandat legal din partea guvernelor naționale. Deocamdată activitatea noastră este importantă, poate că suntem sursa primară de informații, și uh, am fi firește încântat să studiem, uh, să ne gândim la o posibilă vizită Anul trecut uh, a venit uh, o delegație de la Comisia dumneavoastră la noi. Uh, ocuparea tinerilor, primele rezultate ale unui raport vor fi publicate în curând. Se estimează costurile pentru cei care nu sunt prinși în forme de educație sau ocupați și apoi vedem care sunt măsurile politice pe care le pun în aplicare agenții, agențiile sociale sau statele membre pe baza unei estimări a eficienței acestor măsuri. În privința celorlalte probleme, problema populației Roma, vom publica, dacă nu s-a publicat deja pe portalul nostru, Uh, o informare despre condițiile de viață ale populației Roma, mai ales condițiile de locuit. Este făcut la cererea DigiSanco a Comisiei și cooperăm cu agenția de la Viena pentru drepturi fundamentale. Este agenția care are cea mai mare responsabilitate în această strategie privind populația Roma uh, lucrătorii, uh, fundația de la Dublin de foarte mulți ani a fost foarte activă în acest domeniu al forței de muncă. Probabil avem cea mai mare bază de date privind măsurile luate la nivelul companiei în ceea ce privește îmbătrânirea forței de muncă. Lucrul acesta este inclus și în raportul privind condițiile de lucru și avem un proiect privind reconcilierea dintre activitatea lucrătorilor care au și responsabilități față de părinții în vârstă sau de persoanele care depind de ei. În ce privește șomajul, uh, șomajul structural sau șomajul ciclic, uh, o parte dintre noi anul acesta se vor ocupa de exact de această analiză. Nu e ușor, în anumite domenii este destul de evident în domeniul construcțiilor, uh, depinde unde este, în Spania sau în Irlanda, este foarte clar că acolo nivelul de locuri de muncă care existau înainte de criză nu va fi recuperat, deci o problemă structurală și trebuie să ne gândim, să recalificăm uh, lucrătorii din acel domeniu ca să-și găsească de muncă în alte domenii dar în alte domenii lucrurile nu sunt așa de clare. Deci aceasta face parte din activitatea noastră anul acesta. În ce privește inegalitățile sociale, Raportul publicat anul acesta, care a fost inclus între publicațiile Comisiei, Ocuparea și Europa Socială, vedem polarizarea locurilor de muncă în locuri de muncă cu salarii mari și locuri de muncă cu salarii foarte mici ne gândim, analizăm ce politici funcționează mai bine, pentru că nu în toate țările modelul este același. Sunt țări unde există un model de uh, îmbunătățire și, bineînțeles, uh, ne gândim la uh, uh, un studiu privind calitatea vieții în Europa. Este al treilea val al acestui studiu deci vom vedea care sunt tendințele. Sunt foarte multe întrebări care se reflectă în ceea ce privește evaluarea calității vieții pentru condițiile de bază de viață. Deci, evident, vom publica și anul acesta primele constatări ale studiului, dar probabil anul viitor se va publica una din analizele secundare din acest studiu. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări, voi încerca să răspund pe scurt. Am fost întrebată de costuri și rezultate pe criterii pentru fiecare agen pentru agenție. Așa cum v-am spus, noi acum ne, suntem ajutați de Curtea de Conturi și am fost un punct de plecare foarte bun, deși noi suntem foarte bine plasați pe toate criteriile care au fost folosite în, în evaluare. Noi îmbunătățim eficiența din instituția noastră. Însă cum facem acest lucru? În primul rând, există un sistem de gestionare a calității și performanței. Căutăm toate acele zone în care am putea face economii. Avem această preocupare și, în plus, împreună cu Consiliul de Guvernare, vom iniția o analiză în marție pentru a vedea care este costul guvernanței agenției. A fost mereu o problemă, așa că acum ne dorim să o abordăm. Anul trecut am făcut deja câte ceva în ceea ce privește costul outputurilor. Am făcut referire la rezultatele pe care trebuie să le obținem în funcție de fondurile pe care le avem, dar s-a subliniat deja că nu e de ajuns să avem un raport cantitativ, ci e nevoie și de calitate în munca depusă. Cam acestea au fost activitățile cele mai importante din acest spectru. Apoi, în ceea ce privește infrastructura noastră, nu am multe informații noi pe care pot să vi le împărtășesc. Nu avem încă un contract cu autoritățile italiene. Avem multe promisiuni. Noi rămânem optimiști. Speranța moară ultima, așa că sperăm că vom uh, semna un contract în curând pentru a ști de unde ne vom continua munca în 2012. Ieri Cabinetul de comisar mi-a cerut să actualizez uh, situația, deci comisia se află încă alături de noi și sper că prin, aceast, că prin vizita pe care o vom face în această vineri în Parlamentul European, situația va fi îmbunătățită. Munca noastră din țările din sudul Mediteranei după alegerile noilor guverne, ca peste tot, un guvern nou trebuie să fie foarte diferit și să acționeze diferit față de cele anterior. Mulțumit uh, programelor de totuși programele de educație și formare rămân rămân foarte importante. Cetățenii sunt încă pe stradă, ei caută locuri de muncă și își doresc să aibă o perspectivă socioeconomică. În Tunisia am primit deja confirmarea că trebuie să continuăm. Uh, în Egipt situația e foarte, foarte diferită. Vom avea o misiune acolo la mijlocul lunii martie. Guvernul a acceptat să continue, încă, însă încă nu cunoaștem prioritățile, dar va exista o delegație a UE în acest domeniu. Maroc. După alegeri nu s-a înregistrat o schimbare foarte mare, doar în ceea ce privește rolul în guvern însă ni s-a cerut o nouă strategie în ceea ce privește pregătirea vocațională și formarea. În cazul Libiei, vreau să spun că programul nostru de muncă a fost deja modificat odată, vi l-am trimis, va fi modificat și a doua oară, pentru că Libia nu e o țară care face parte din portofoliul nostru încă, însă Comisia ne-a cerut să ne începem munca sub motoul de a face mai mult cu mai puțin. Am știm că nu ni se vor mai aloca resurse, așa că suntem pregătiți să căutăm o soluție. Sperăm că Libia va avea de câștigat, va continua să aibă de câștigat de pe urma sprijinului european. În ceea ce privește migrația, care e prima destinație a imigranților. Destinațiile sunt diferite pentru țările din parteneriatul estic, aceștia se îndreaptă spre Rusia, cei din zona mediteraneană merg spre țările din zona Golfului. Avem multe informații pe care vi le putem pune la dispoziție, vă putem da mai multe detalii în legătură cu această migrație a abilităților. Ce e important din perspectiva noastră? E important să spunem că uh, lupta pentru talent ar trebui să înceapă. Pe unele continente s-a terminat deja, trebuie să știm în ce direcție ne îndreptăm. Guvernul general ne-a cerut să facem, să întreprindem o acțiune în ceea ce privește oamenii cei mai calificați, așa că vom face ceva în această privință. Facem foarte multe în domeniul migrației și sperăm că oamenii cei mai bine pregătiți se vor îndrepta spre Europa de acum înainte. Apoi, inechitățile sociale. Dacă vorbesc despre dimensiunea externă, facem deja o analiză și în acest an vom repeta această analiză să vedem exact ce se întâmplă în țările, în țări, dacă acestea țin cont de convergența economică și așa mai departe. Apoi, țările implicate aici, cum lucrăm cu ele. Politicile sociale sunt foarte importante. Sper că am răspuns la întrebări. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Din păcate am ajuns la sfârșitul acestui schimb de păreri, care este foarte prețios, dar în acest este și cam formal. Sunt absolut conștientă de acest lucru. Știu că vom avea și alte ocazii să facem schimb de opinii în timpul anului și mă bucur că va fi prin intermediul unor uh, inițiative pe care le veți întreprinde dumneavoastră, cum ar fi conferința pe care ați organizat-o anul trecut. Și vreau să vă spun de la început că dacă luați o asemenea inițiativă, noi vom fi lângă dumneavoastră ca în aceleași condiții ca și anul trecut. și vom avea capacitatea ca uh, fiind această comisie a Parlamentului să vizităm fundația de la Torino și centrul de la Salonic și ca lucrurile să fie echilibrate. Am fost deja la Torino. Eu personal mă voi duce la Salonic și voi lăsa pe altcineva să o altă persoană cu responsabilitate în comisie să fie președintele delegației care se va duce la Torino. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră și vă urez succes în anul 2012. Poate că trebuie să clarificăm cumva cu Comisia cum noi, Parlamentul, să vă putem mobiliza mai direct în funcție de nevoile noastre. Am vorbit uh, anul trecut cu mai multe persoane. Este foarte adevărat că atunci când mă gândesc la problema impactului măsurilor de autoritate asupra politicii ocupării forței de muncă într-o țară sau alta sau riscurile asupra formării profesionale, fără să fac niciun fel de evaluare politică, dincolo de ceea ce cere Comisia, ne gândim că poate ar putea să existe o posibilitate de interacțiune uh, care să întărească baza programului de lucru pe care îl indicați pentru 2012 și să avem în felul acesta o viziune utilă pe care să ne putem sprijini. Mulțumesc că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și la punctul 19 am să dau cuvântul doamnei Zimmer ca să ne prezinte proiectul de aviz privind aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și a celor de sex feminin pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare. Este un aviz pe care îl vom trimite Comisiei FAM, unde raportoarea pe fond este doamna Edith Bauer care cunoaște foarte bine perspectiva comisiei noastre. Doamna Țimăr, aveți cuvântul. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați anunțat un punct de pe ordinea de zi care are de a face cu un subiect pe care l-am tratat foarte des în ultima legislatură în comisia noastră. Raportul este rezultatul muncii noastre, mai ales după ultimele negocieri pe această temă și după avizul pe care l-a dat deja uh, comisia noastră, nu am făcut niciun fel de progres. Acesta este contextul în care ne-am hotărât să redactăm un nou aviz pe acest subiect. Vorbim de remunerarea egală a lucrătorilor de sex masculin și feminin pentru aceeași muncă. Are, este o, un punct important din tratatul, uh, tratatele Uniunii Europene. Ne-am ocupat deja din anii 75 cu acest subiect. Cu toate acestea, în ultimii ani nu s-a înregistrat niciun fel de diferență. În acest, această propunere, eu subliniez următoarele lucruri. Comisia nu a ținut cont de rezoluția din 2008, nu a reacționat până acum la aceasta nu există o propunere legislativă în acest sens, nici în programul de lucru pentru anul, anul 2012 nu sunt prevăzute niște măsuri clare. În Uniunea Europeană, în cele 27 de state membre, femeile câștigă cu 17,5% mai puțin decât bărbații și Ă, și în ă, slujbele de înaltă calificare există aceleași inechități. Vă voi spune ce se întâmplă în țara mea, în Germania, unde inechitățile între bărbați și femei se află undeva la 23%. Știm cu toții că această plată inegală influențează și ce se întâmplă mai târziu în viață, de exemplu la pensie. Din informațiile pe care le avem, bărbații sunt uh, undeva la 16% amenințați cu sărăcia, în timp ce la femei procentul e la 22%. Apoi, femeile sunt în, au șanse mult mai puține de a fi angajate în companiile europene față de băie, bărbați. Vreau să vorbesc puțin despre rezultatele acestei plăți inechitabile. După studiile făcute, cam două treimi din cazurile de uh, inechitate în ceea ce privește salariile au ca o componentă de bază tocmai această discriminare pe bază de sex. Colegii de sex masculin pentru aceeași muncă primesc mai mulți bani, însă mai există și alte feluri de discriminare, de exemplu în ceea ce privește timpul, Femeile care au familii sunt mai puțin flexibile și tocmai de aceea sunt, în cazul muncii suplimentare, plătite mai prost. Femeile care sunt femeile sunt uh, angajate mai mult în domenii mult mai prost plătite față de bărbați care lucrează în domeniile mai tehnice. Deci această, despărți, această inechitate are și ea niște uh, efecte foarte negative. Am analizat și situația femeilor care lucrează cu jumătate de normă, o împărțire tradițională a rolurilor încă există și nu există destule posibilități de, creștere a de instituții de creștere a copilor în multe dintre statele membre. Așa că noi am făcut și niște propuneri pentru Comisia FAM pe care aceasta, de care aceasta ar trebui să țină cont în textul ca atare. Apoi ne-am dorit să apară anumite elemente și în anexa avizului de la Comisia FAM. În primul rând ne dorim să existe niște măsuri legislative și nelegislative astfel încât să se poată depăși uh, diferențele de remunerare și segregarea orizontală sau verticală, de asemenea și stereotipurile privind ocupațiile și sectoarele tipic feminine. E nevoie de noi statistici Acestea trebuie să fie coerente și să fie orientate pe fiecare dintre sexe. E nevoie ca munca să fie reorganizată. Salariile nu trebuie să fie nu trebuie să fie stabilite doar în funcție de ore, ci e nevoie și de alți indicatori. Și aici observăm că există mari diferențe. E nevoie de niște parteneri direcți pentru măsurile luate de comisie, trebuie să se implice statele membre și partenerii sociali. Trebuie să se implice mult mai mult față de până acum. Această implicare trebuie să aibă loc la nivel local, regional, dar și în companiile ca atare. În universități, oriunde. Toți partenerii trebuie să fie mai bine implicați și e nevoie și de niște reguli obligatorii, astfel încât să putem implementa acest principiu de remunerare egală. Trebuie să avem influență din punct de vedere politic ca această transformare să aibă loc în statele membre. Vorbim de un amestec de strategii și măsuri concrete. Trebuie să se țină cont de principiul gender mainstreaming. E nevoie de un acces la diferitele tipuri de creștere a copiilor, e nevoie de politici de impozitare și e nevoie de eliminarea acestei remunerări inegale pentru muncitorii de sex masculin și feminin. Este o dezbatere care a dus la niște discuții aprinse în anumite state membre. Cred că o idee bună ar fi și să existe și un certificat de calitate. Apoi am mai vorbit și de cota, de cota femeilor din punct de vedere legal. Am spus că există o mare diferență în ceea ce privește salariile între bărbați și femei. Norvegia este singurul stat membru care cunoaște un echilibru în ceea ce privește numărul de bărbați și femei. 42% bărbați, 48% femei. Deci acesta este un stat din afara Uniunii Europene care ne poate servi drept model. Apoi, ce mai trebuie să discutăm? Conceptul de flexi-securitate. Ce fel de repercusiuni poate să aibă acest concept și asupra acestei diferențe de salarii pe bază de sex. Trebuie să analizăm puțin aceste consecințe. Credem că ar putea să existe niște rezultate pozitive prin intermediul flexi flexi-securității. Eliminarea discriminării ar duce de asemenea la o cercetare interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am să încerc să spun numele. Doamna Skirzdelska, oare am pronunțat bine? Și apoi doamna Estrelia, după. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați pronunțat foarte bine numele meu de familie, care este și greu de pronunțat. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei Zimmer pentru faptul că a pregătit un raport foarte, un aviz foarte coerent, foarte echilibrat. Diferența dintre salariile bărbaților și femeilor care fac aceeași muncă sau o muncă de valoare echivalentă nu a diminuat, nu a dispărut în ultimii ani. Că în formă uh, unor opinii, sancțiunile pentru întreprinderile care fac discriminare nu vor duce la rezultate, pentru că problema salariilor scăzute pentru femei face parte din stereotipiile sociale pe care le-am moștenit. În timpul cercetărilor în întreprinderi, am constatat că munca femeilor este mai puțin apreciată decât cea a bărbaților. În multe întreprinderi, femeile sunt considerate mai puțin eficiente, mai puțin productive. De aceea este nevoie de standarde foarte clare privind eficacitatea muncii femeilor și bărbaților pentru a veni cu fapte și nu cu prejudecăți cu asemenea concepții uh, demodate. Aș vrea să-l întreb pe de reprezentantul Comisiei Europene, dacă este în sală, să ne spună care sunt rezultatele campaniei sociale realizată în 2010 în statele membre. Obiectivul era să accentueze această problemă nu numai la nivelul întreprinderilor care de foarte multe ori într-o manieră inconștientă și discriminatorie fac asemenea discriminări, dar și la nivelul publicului larg. Deci trebuie deci prezentate modelele de abordare echilibrată, obiectivă, Apropo de salarii, ă, și acum vreau să spun că strategia flexii securității de care vorbește doamna Țimăr în avizul domniei sale nu ar trebui să fie instrumentul pentru a lupta împotriva discrepanțelor salariale între bărbați și femei. Nu ar trebui să îi se facă reproșuri însă dacă se întâmplă acest lucru trebuie să funcționeze principiul corresponsabilității. După părerea mea, este foarte important să implicăm atât uh, bărbații uh, în sarcinile domestice și în îngrijirea copiilor. Cred că la nivelul familiilor ar trebui lăsat, uh, alege, lăsat alegerea modelului pe care îl consideră cel mai adaptat. Nu trebuie să impunem cu forța uh, un model uh, care se îndepărtează de împărțirea tradițională a sarcinilor domestice. Doamna Zimmer susține uh, urmărirea, monitorizarea salariilor bărbaților și femeilor. Sigur că trebuie făcut acest lucru pentru că nu există transparență în ceea ce privește salariile. De multe ori femeile ignoră faptul că un coleg de-al lor, un bărbat care șade lângă ele și face aceeași muncă, este plătit mult mai bine decât uh, ea, femeia respectivă, pentru aceeași muncă. Trebuie totuși să facem uh, inițiative legislative la nivelul statelor membre. Doamna Țimăr vorbea despre acest lucru și trebuie să putem contribui la eliminarea practicilor de plată uh, inegală între bărbați și femei, pun, apreciind bunele practici uh, ale partenerilor sociali. Vorbind de angajatori și vorbind despre salariile lor, nu ar trebui să uităm întreprinderile de familie unde ne confruntăm cu situația inegalității salariale, dar și cu absența unui salariu separat pentru soțul sau soția care lucrează la firma respectivă, ceea ce se repercutează asupra situației sale în privința asigurărilor sociale și a drepturilor de pensie. Sper că ne vom concentra mai ales pe discrepanțele salariale pentru aceeași muncă și nu se va concentra pe salariile oferite bărbaților care ocupă posturi diferite de cele ale femeilor. Aș dori să mă refer aici la un raport foarte bun al doamnei Bauer, adoptat în 2008 și sper că astăzi Comisia Europeană va pune în aplicare toate recomandările noastre pentru a îmbunătăți situația femeilor. Mulțumesc, doamna Estrela, și după aia, doamna Buvie. Președinte, eu Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori să încep prin a felicita pe doamna raportoare care a făcut o treabă foarte bună. Această, acest aviz uh, tratează niște subiecte fundamentale în special acolo unde spune, unde vorbește despre legătura dintre diferența de plată între bărbați și femei, care constituie și o dificultate în reconcilierea echilibrului dintre viața uh, privată și viața la muncă stereotipurile de gen care există și persistă încă în societatea noastră sunt de asemenea relevante și există și uh, repercusiuni negative. Uh, cum ar fi inegalitatea salarială pe parcursul întregii vieți. Deci, incluzând și vârsta de pensionare. Avizul spune că această diferență de salarizare este un subiect eh, extrem de important și că recent uh, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat în alte domenii, nu a existat niciun fel de îmbunătățire. Din potrivă, în 2005 diferența salarială era mai mică de 15%. În acest moment a depășit 17%. Este 17,5% și statele membre și există state membre în care această diferență ajunge chiar la 30%. Deci este o problemă foarte serioasă. S-a menționat de mai multe ori și asta înseamnă că femeile ar trebui să muncească cu două luni în plus față de bărbați pe an ca să ajungă la același salariu, la aceeași sumă. În luna martie a acestui an, ar trebui să se menționeze această aniversare. O altă legătură cu această diferență salarială este participarea mai mică a femeilor pe piața muncii. Atunci când vorbim despre dreptate și justiție socială și egalitate de gen, această diferență de salarizare este neacceptabilă dar are de asemenea și consecințe economice, pentru că o rată mai mică de participare a femeilor, cu aproximativ 10% participare pe piața muncii, dacă se iau în calcul obiectivele stabilite prin strategia Europa 2020 de a crește la nivel global rata de participare până la este foarte clar că acesta este un obiectiv care nu va fi realizat decât cu o creștere semnificativă în uh, capacitatea de angajare a femeilor. Dacă această creștere ar fi prezentă, ne putem aștepta la o participare egală pe piața muncii. Și asta ar însemna 20 de milioane de lucrători suplimentari. Ca urmare, ar exista și consecințe la nivelul economiei, pentru că studiile arată că această creștere a ratei participării femeilor pe piața muncii până la 70% ar putea duce la o creștere a PIB-ului european între 4 uh, și 7% și 8%, mă scuzați. Deci nu putem accepta în continuare această discriminare. Ea este negativă și deplorabilă din toate punctele de vedere. Mai mult, femeile au uh, tendința să aibă mai multe posturi uh, precare sau uh, cu jumătate de normă. Aproximativ 70% din femei uh, au uh, slujbe cu jumătate de normă prin comparație cu 7% la bărbați. Așa cum am spus, acest uh, gen de lucruri uh, nu ajută uh, indivizii să, facă, să găsească un echilibru între viața de familie și viața la muncă. Și s-a demonstrat de asemenea că aceste creșteri în diferențele de salarizare se accentuează atunci când femeile devin mame. Ceea ce înseamnă că trebuie încă o dată să subliniem necesitatea revizuirii directivei privind concediul la maternitate și să trecem la principiul uh, plății integrale a salariului pe perioada concediului de maternitate. În concluzie, o să fac o trimitere la prioritățile președinției daneze, care sunt în conformitate cu recomandările acestui aviz și noi, în grupul socialist, suntem perfect de acord cu ele. Vorbim despre necesitatea de a uh, accentua implicarea femeilor în procesul de luare a deciziilor uh, la toate nivelurile, în special în domeniul economic. Și încă o dată există studii care demonstrează că doar 5% din uh, că femeile, de fapt, sunt reprezentate doar într-un procent de 5% în procesul decizional uh, în instituțiile economice și financiare din uh, Uniunea Europeană. Asta este o situație care este cu atât mai îngrijorătoare dacă ne concentrăm la cele mai înalte niveluri, pentru că acolo nu există nici măcar o singură femeie care să fie guvernator al unei bănci centrale în vreunul din cele 27 de state membre. Comisia ne-a promis să vină cu o inițiativă legislativă în acest an pentru a crește implicarea femeilor în uh, comitatele de conducere ale companiilor deținute public și poate chiar și a celor deținute privat. Deci sperăm că Comisia va aduce aceste măsuri pentru că va fi în mod clar necesar să punem capăt acestei diferențe de salarizare și femeile trebuie să aibă un rol mai important în viața economică a Uniunii Europene. Doamna Ovir și apoi, doamna, Ovir și apoi doamna Bauer. Ma teeksin lühemalt, sest ma nõustun kõigi eelkäijatega ja... Doamnă președinte, sunt de acord cu toate antevorbitoarele mele. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Zimmer pentru acest aviz. Însă aș dori să vă atrag atenția asupra unei probleme. Această diferență între salarii există deja și la nivel orient, or, orizontal. În toate statele există anumite ramuri economice sau anumite profesii care sunt pentru bărbați. Ei câștigă mai mult și de aici vine și această diferență. Statisticile noastre ne arată cifre din anii în care economia funcționa. În anul 2007, diferența era la 7,5%, diferența salarială în Uniunea Europeană. Însă acum ne confruntăm cu criza financiară. Eu sunt convinsă că aceste 17,5% au crescut acum și mă uimește faptul că Comisia Europeană nu a făcut niciun fel de studiu. Doamna Bauer, în raportul dânsei, a cerut acest lucru. Diferența salariară în țara mea, în Estonia, a fost anul trecut de la 13,9 a crescut de la 13,9% la 38%. Înainte se afla la 20%. Deci observați o tendință foarte periculoasă. Putem noi aici să vorbim despre diferite rapoarte, însă nu avem niciun fel de măsuri concrete la care să răspundă guvernele noastre. Tocmai de aceea probabil că ar trebui să fim mai atenți la această problemă avem nevoie de noi statistici, trebuie să cerem noi statistici, statistici, nu avem cifre actuale. În statele membre nu există niciun fel de legislație care să ia în discuție o egalitate între salariile bărbaților și ale femeilor atunci când aceștia prestează aceeași muncă. De ce vă spun acest lucru? În țara mea, s-a, s-a adoptat legea antidiscriminare. Și atunci s-a cerut ca munca și plata să fie egalizată. Această lege a fost adoptată în anul 2008, însă nu s-a întâmplat nimic. Organizațiile de femei au cerut ca această lege să fie pusă, să fie implementată, însă nu s-a întâmplat nimic. Suntem exact acolo unde ne aflam și în anul 57, adică în secolul trecut. Și în tratatele de bază găsim scris că salariile discriminează femeile. Încă o problemă. Am spus că avem doar indici orizontali. Diferențele salariale există și pentru că nu știm, de fapt, cât sunt salariile. Nu știu dacă în toate statele membre salariile sunt secrete. Nu știm cât sunt acestea de mari. Nu știm acest lucru și tocmai femeile sunt cele care nu știu că ele câștigă mai puțin, deși fac exact aceeași muncă. Tocmai de aceea nici nu spun nimic și nu se întâmplă nimic. Probabil că am putea cu toți împreună și împreună cu cei de la Comisia FAM să ne îndreptăm atenția spre această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bauer. Raport voi da cuvântul uh, Comisiei Reprezentantul Comisiei este aici și a fost uh, adresată o întrebare direct. Doamna Bauer are cuvântul acum. Thank you so much. Thank you also. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și pentru acest aviz. Această chestiune mi se pare una foarte complicată. Faptul că ne întoarcem la această chestiune după 2008 e ceva foarte interesant. Situația din punct de vedere al legislației este acum complet diferită. Știm că aceasta este una dintre cele mai vechi părți ale legislației în ceea ce privește egalitatea între sexe, care vine din tratatul de la Roma din 1957. Întrebarea de bază pentru mine, chiar și atunci când redactam primul raport legat de această problemă, a fost următoarea. Cum este posibil că avem o legislație veche de 30 de ani, o legislație secundară, care nu are niciun fel de efect? Aceasta este întrebarea de bază pentru fiecare dintre noi. Ce să facem în asemenea condiții? Pur și simplu să așteptăm și să facem campanii de creștere a gradului de conștientizare. Da, e bine. Eu apreciez singura măsură pozitivă luată de comisie după raportul din 2008. Atunci a fost la, lansată plata egală. A fost un pas foarte interesant și foarte important. Însă acum știm că directiva revizuită care înlocuiește vechea directivă privind plata egală nu vine cu nici un pas nou. Nu a venit cu niciun fel de schimbare majoră. Întrebarea principală pentru mine e ce să facem în asemenea condiții. Să menținem această legislație lipsită de sancțiuni, fără o cerere clară în ceea ce privește transparența? Să încercăm să convingem diferitele țări, să punem presiune asupra lor, astfel încât să-și facă sistemele mai transparente? Sau să cerem din nou comisiei să propună o nouă legislație. Și înainte de pregătirea foii de parcurs, probabil vă amintiți că a existat o foaie de parcurs acum 2 ani sau așa ceva, Am primit această foaie de parcurs de la comisie și se vorbea în această foaie de parcurs despre egalitatea de sex. Însă, în acel moment nu a fost acceptat acest document. Deci întrebarea e ce să facem în asemenea condiții. Alegem calea lasă în 2008, atunci trebuie să-i cerem comisiei să îmbunătățească legislația din 2003 sau ar trebui să încercăm să impunem niște pași practici bazați pe dialog social sau creșterea gradului de conștientizare, așa ceva. O ultimă observație. O ultimă actualizare din partea Eurostat a fost făcută ieri. Acest lucru avea de-a face cu uh, diferența între salare și a fost de 17.1. Mulțumesc. În cifrele vorbesc de la sine. Am să dau acum cuvântul domnului Andreea Stein, reprezentantul Comisiei, ca să răspundă la întrebarea care i-a fost adresată direct de colega noastră. Domnule Steiner, aveți cuvântul. And... Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc și pentru prezentarea proiectului de aviz și pentru această dezbatere foarte interesantă. Cred că pot spune, că Comisia este pe deplin de acord cu ideea generală a discuției și a, aviz, a proiectului de aviz că, această, că existența acestei diferențe de salarizare este neacceptabilă și că trebuie să facem mai multe. Tocmai de aceea Comisia a transformat salarizarea egală într-o prioritate uh, mare pentru perioada 2010-2015 în cadrul strategiei privind egalitatea de gen și în cadrul acestei strategii ne-am făcut mai multe anunțuri referitoare la măsurile concrete pe care le vom lua pentru a uh, implementa strategia și pentru a îmbunătăți situația existentă. Comisia a pus în aplicare și este în procesul de a pune în aplicare ceea ce a anunțat în această strategie și pre, uh, ia și niște măsuri care nu au fost prevăzute în această strategie. Uh, unele au fost menționate în cazul dezbaterii, dar aș vrea să le menționez și eu în mod individual pentru a ilustra ce face Comisia și ce intenționează să facă în legătură cu această diferență de salarizare. Primul lucru pe care vreau să-l menționez, care a fost subliniat de doamna Bauer, este introducerea zilei privind egalitatea de salarizare care marchează um, data până la care femeile ar trebui să muncească suplimentar față de bărbați pentru a uh, primi practic uh, același salariu. Aceasta a fost uh, nu sărbătorită, ci uh, marcată pentru prima oară în 2011. Uh, Va avea loc din nou pe 2 martie în acest an. În 2011 ar fi trebuit să ajungă în conformitate cu cifrele pe 5 martie, deci uh, se pare că uh, a existat o mică îmbunătățire pentru că termenul s-a devansat un pic până la 2 martie și cred că este un exercițiu foarte important pentru a conștientiza publicul de existența acestei uh, diferențe de salarizare. Și este o inițiativă foarte importantă. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, care nu cred că a fost menționat în discuția de până acum, este faptul că Comisia a lansat un studiu în anul 2011 care analizează o gamă foarte largă de uh, măsuri de politică, atât legislative cât și non-legislative, care includ majoritatea sugestiilor care au fost făcute în uh, rezoluția parlamentară din 2008 și multe dintre lucrurile pe care le-am auzit astăzi în dezbatere. Deci măsuri de a crește transparența uh, plăților, a salarizării, măsuri de a crește sancțiunile pentru, împotriva discriminării, măsuri nelegislative, cum ar fi un certificat de plată egală, care a fost menționat de unii dintre dumneavoastră, toate acestea fac parte dintre opțiunile politice pe care le discutăm și analizăm în acest studiu. Acest studiu este aproape de a fi finalizat, el va fi finalizat foarte curând și în momentul respectiv Comisia va uh, analiza o reacție adecvată față de acest studiu, care ar fi măsurile adecvate care ar trebui să fie luate, inclusiv consultarea partenerilor sociali, ceea ce este foarte important în ceea ce privește posibilele viitoare măsuri pentru a combate această problemă. Uh, acest element este inclus în programul de lucru al Comisiei pe 2012 și s-a prevăzut ca în 2013 să există o consultare cu partenerii sociali în ceea ce privește măsurile de combatere a fenomenului și uh, astea sunt măsurile pe care, la care lucrăm în acest moment. Comisia a luat și o gamă largă de alte măsuri, cum ar fi o campanie de informare care a fost menționată în cadrul discuției. Nu o să intru în detalii dar în momentul de față am, tocmai am lansat o altă inițiativă printr-o uh, un apel de uh, o solicitare de ofertă vi, care vizează companiile prin activități de formare și schimb de bune practici să Uh, poate poată să organizeze conferințe, așa cum a făcut Comisia, în care să se împărtășească exemplele de cele mai bune practici. Pot să vă dau un exemplu care a avut o reacție foarte pozitivă și anume dezvoltarea de programe uh, informaționale care ajută angajatorii să țină sub control uh, acest fenomen. Uh, Uh, deseori uh, directorii nu știu că există această problemă pentru că nu au uh, toate datele necesare și acest program, acest soft ar putea să îi ajute să reducă această diferență de salarizare. Nu în ultimul rând, un punct important care a fost menționat de mai multe ori, cred că evidența statistică uh, în ceea ce privește diferența salarială, care este un fenomen complex care include discriminarea, dar merge și dincolo de aceasta, pentru că discriminarea este interzisă clar de uh, regulile tratatului. Deci avem nevoie de aceste date statistice și Eurostat își va schimba regulile pentru a îmbunătăți defalcarea datelor și pentru a ne oferi informații mai bune uh, asupra modului în care se materializează diferența de salarizare în statele membre. În rezumat, cred că pe lângă sarcinile de rutină de a aplica legislația existentă, Comisia a adoptat o gamă destul de largă de măsuri pentru a combate un fenomen multidimensional și complex din mai multe unghiuri și este hotărâtă să facă acest lucru și pe viitor, luând în calcul opțiunile noastre. Cred că uh, studiul pe care îl așteptăm și uh, analiza acestuia și concluziile care pot fi trase reprezintă un, uh, un pas important. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este echilibrul de gen în luarea deciziilor la nivel economic. Și acesta se regăsește pe lista de priorități a vicepreședintelui Reding. Este inclusă și în programul de lucru al Comisiei pe acest an, așa cum s-a spus, uh, și cred că ar merita să ne gândim la impactul direct și indirect pe care o asemenea măsură le-ar putea și ar trebui să-l aibă asupra uh, diferenței de salarizare. Pentru că această difer, uh, diferență uh, de reprezentare în uh, forurile de decizie ar uh, putea să ducă la o modificare. Deci uh, ar trebui să ne gândim că legislația este o opțiune, dar nu este singura opțiune și uneori nu este cea mai bună opțiune. Mulțumesc! Mulțumesc că poate politicienii sunt cei care vor uh, decide. Doamna Țimăr, suntem deja în încurcătură cu un sfert de oră, poate puteți fi concisă și v-aș mulțumi pentru acest lucru. Mulțumim pentru contribuțiile din diferitele grupuri politice la acest aviz. V-am auzit și cred că avem o posibilitate foarte bună de a găsi un larg consens între grupurile politice din această instituție. Sper că acest aviz va ajuta la rezoluția din Comisia FAM. Cred că acesta răspunde cerințelor noastre. Îi încurajez pe toți cei care au luat cuvântul să depună amendamente astfel încât formularea să fie una mai precisă și, tot în acest sens, mi-ar plăcea și următorul fapt. Ce s-a întâmplat în ultimii ani prin intermediul crizei trebuie să se oglindească și aici. Nu trebuie ca în umbra crizei să facem acum un mare regres. Am auzit cele spuse de colega din Estonia și e ceva ce ni se tot întâmplă cred că e important ca, mai ales acolo unde drepturile femeilor și lupta împotriva discriminării femeilor, unde acestea nu au fost foarte afectate, acolo trebuie să găsim noi posibilități de avansare a lucrurilor. Aș dori doar să vă mai trag, atrag atenția și asupra următorului fapt. Cred că e important să să introducem și următoarele aspecte, să spunem că nu s-a pus în aplicare nimic din ceea ce s-a hotărât în 2007, trebuie să spunem că e nevoie de egalitate între salarii. În multe țări, state membre se vorbește doar despre același salariu pentru aceeași muncă, însă nu e suficient, noi cerem mult mai mult. În unele țări există posibilități clare de antidiscriminare la nivel individual și tocmai acestea, acestea nu sunt suficiente. Sistemele care există trebuie să fie completate de regulamente. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Am terminat cu această discuție care cred că a fost foarte bogată. Pe această bază ne veți prezenta, nu, spune președinta, pentru amendamente termenul este până la 8 februarie 2012, ora 12. Le vom examina la ședința noastră din 29 februarie și 1 martie ajungem la punctul 20 din ordinea de zi și dau cuvântul acum pentru primul raport doamnei Ines Zuber, care o locuiește pe doamna Figueiredo, care era raportoarea pentru anul european al cetățenilor 2013. Este vorba despre examinarea amendamentelor care au fost depuse. Doamna Țoibăr, aveți cuvântul ca să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre aceste amendamente și vă rog să fiți concisă, în cont de întârzierea pe care o avem deja. Tentar fazer o meu melhor em relação ao tempo. Eh, em primeiro lugar... Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, sunt recunoscătoare colegilor din comisie pentru contribuțiile lor sub forma amendamentelor la acest uh, aviz referitor la decizi, proiectul de decizie al uh, Consiliului și al uh, Parlamentului European în ceea ce privește anul european al cetățenilor 2013. Sunt sigură că aceste amendamente vor îmbogăți conținutul avizului și sunt sigură de asemenea că vom putea ajunge la un compromis în ceea ce privește acest aviz. Am deja câteva note referitoare la posibile linii de consens care reies din aceste amendamente. În primul rând, Avem ideea de consolidare a cetățeniei și a libertății de mișcare fără niciun fel de discriminare etnică, națională, religioasă, pe bază de vârstă sau uh, gen sau orientare sexuală sau calificare profesională. Și mai este această idee că circulație, libera circulație în Uniunea Europeană ar trebui să ajute și la protejarea cetățenilor cei mai vulnerabili. Aș adăuga în plus un amendament legat, legat de lucrătorii din țări terțe care locuiesc legal pe teritoriul Uniunii Europene. Aceștia și familiile lor ar trebui să aibă aceleași drepturi ca un cetățean care vine dintr-un stat membru. În mod evident, același lucru ar trebui să se aplice și la uh, cetățenii europeni și uh, familia lor care locuiesc într-un alt stat membru decât uh, cel de uh, origine. Demnitatea uh, omului care a fost uh, menționată în Cartea Drepturilor Omului trebuie să fie și ea protejată. În ceea ce privește uh, mobilitatea voluntară, prin schimbul de cunoștințe, Trebuie să includă de asemenea și uh, cetățeni cu diverse niveluri de calificare și de vârste diferite. Se subliniază și importanța de a pune la dispoziție informații și de a publica informații despre drepturile lucrătorilor, despre protecție și securitate socială, despre libertățile pe care le au, despre drepturile pe care le au la salarii, dreptul la lucru, dreptul la reîntregirea familiei în ceea ce privește cetățenii Uniunii Europene, dar uh, nu doar atât, uh, trebuie să-i acoperim și pe cetățenii din țări terțe care locuiesc legal pe teritoriul Uniunii. Există un consens că acest gen de informații trebuie să fie oferit pe diverse tipuri de suport, online sau uh, pe hârtie și, de asemenea, și în mai multe limbi. Informația poate să fie divulgată, diseminată și prin uh, birourile partenerilor sociali. Uh, acest program EURES trebuie să fie uh, menționat aici pentru că aduce o plus valoare pentru cetățeni. Am subliniat și ideea că sindicatele și drepturile de muncă ar trebui să fie formulate în așa manieră încât angajatorii să nu poată să exploateze forța de muncă și nu ar trebui să existe o creștere a traficului de ființe umane sau a prostituției. Există nevoia de a respecta drepturile care derivă din cetățenia uh, și apartenența la Uniunea Europeană. Se menționează frecvent și Uh, necesitatea de a îndepărta uh, obstacolele legislative sau administrative care împiedică cetățenii să se mute dintr-un stat în altul. Și aceste probleme uh, se aplică în special cetățenilor care au ajuns în Uniunea Europeană prin căsătorie. Există aceste bariere care foarte adesea duc la muncă ilegală sau la exploatarea lucrătorilor. Uh, Acestea sunt, cum am spus, doar câteva idei pe marginea cărora cred că am putea ajunge la un consens în scopul de a avea o formă finală a avizului. Aș dori să mulțumesc uh, secretariatului Comisiei pentru asistența pe care mi-a oferit-o. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Sipel și apoi doamna Harkin. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Figueiredo, care a pregătit un raport foarte bun. Pornesc de la premisa că și săptămâna trecută am putut să ne dăm seama că și munca cu noua raportoare va fi foarte bună pot să sprijin cele spuse de doamna raportor. La multe dintre amendamente am putut să vedem că se merge în aceeași direcție în toate grupurile politice, fie că vorbim de antidiscriminare, de egalitate și de, și de ajutarea grupurilor defavorizate. Cred că în acest sens putem să formulăm împreună numeroase amendamente. Însă vreau să menționez și o problemă pe, despre care am vorbit și la alte directive și anume în ceea ce privește drepturile drepturile cetățenilor. Când vorbim de Trebuie să fim conștienți că foarte mulți dintre ei nici măcar nu cunosc aceste drepturi și le pierd în multe dintre state membre. Așa că trebuie, statele membre. Așa că trebuie să ne gândim ce putem să facem pe termen lung, astfel încât să schimbăm această situație și să îi informăm pe cetățeni. Apoi mai e un amendament puțin problematic mi se pare problematic când în cadrul acestei directive ne ocupăm de prezența media. Dorim să facem uh, următoarea precizare mass mediei să informeze în legătură cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Dar nu cred că acele, trebuie să facem acest lucru pentru că se va discuta atunci în foarte multe domenii acest subiect. La articolul 53, la migrarea forțelor de muncă și migrarea creierilor cenușii, de acest aspect ne ocupăm aici. E important ca cetățenii să aibă un grad mare de mobilitate, însă nu trebuie ca mobilitatea lor să îi ducă în afara Uniunii Europene. Noi ne dorim mobilitate în alte state membre ale Uniunii. Apoi, la amendamentul 86, vorbim de un portal pe internet care să ofere informații în legătură cu locurile de muncă. Cred că și pagina de internet EURES e suficientă și nu trebuie să introducem o nouă pagină. Apoi, un, încă un amendament al doamnei Fichereido, 89, unde unde trebuie să organizăm conferințe de informare a cetățenilor. S-a vorbit despre uh, prostituție și munca la negru și situația lor în anumite state membre. E clar că prin mobilitate vor interveni și alte probleme. Eu am menționat numai pe aceasta. Dar dacă menționăm toate problemele, mai ales noi, Comisia de Ocupare, atunci trebuie neapărat să ne ocupăm intensiv de munca la negru în statele membre și nu doar să informăm pe cetățeni că există această problemă. Sper că vom putea progresa bine împreună, mă bucur de colaborarea noastră și cred că va trebui să discutăm și după acest an despre drepturile cetățenilor. Harkin, euh, Mulțumesc, doamna Harkin. Doamna Harkin are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Eh, În primul rând, țin să-i mulțumesc doamnei Figueiredo, chiar dacă este absentă, pentru acest raport foarte bun și cred că vom putea să lucrăm într-un mod constructiv cu succesoarea ei. În ceea ce privește amendamentele, cred că mai ales cele legate de migranți și familiile lor, dar și cele care au de-a face cu mobilitatea, care nu trebuie să fie interpretată ca o posibilitate de a uh, reduce salariile. S-a discutat despre toate acestea încă de dimineață. E important să vorbim despre diferitele tipuri de drepturi care există și pe care le au cetățenii europeni, tocmai prin cetățenia lor. Există unul sau două amendamente care sunt foarte Uh, folositoare. Oamenii nu doar trebuie să știe ce drepturi au, ci trebuie să poată să se și bucure de ele. Apoi, există multe amendamente cu privire la discriminare pe care le sprijin. Apoi există amendamente legate cu inițiativa cetățenilor. Și pe acestea le sprijin. Apoi, niște amendamente interesante uh, acolo unde vorbim nu doar despre dreptul de participare la viața democratică, ci și despre formarea de opinii de de democratică și dreptul de a se adresa avocatului poporului și așa mai departe. Acestea sunt foarte interesante. Ce deci, amendamentele acoperă o arie foarte diversificată. Cred că vom ajunge la amendamente de compromis. Mai există unele amendamente care merg cam departe, dar nu cred că vor prezenta dificultăți. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc foarte mult! Doamna Rap... Nu, mă scuzați, domnul Becker are acum cuvântul. Vielen Dank, äh, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să menționez că raportul Figueiredo este unul valoros. Am văzut că gradul de consens este foarte înalt. Vreau să spun că iniți inițiativa cetățenească este foarte importantă, apare acest lucru aici și ne interesează foarte mult. Din punctul meu de vedere, și în trecut trebuie, s-au făcut o greșeală, trebuie să avem grijă să nu o facem din nou. Știm care sunt restrângerile bugetare, așa că acum nu avem un foarte mare spațiu de manevră. Una dintre problemele principale care cu care ne confruntăm e tocmai faptul că cetățenii europeni nu își cunosc drepturile cetățenești. Deci întrebarea e cine comunică, prin ce medii și cât e de folositor. Eu nu am primit un răspuns la această întrebare, cred că e nevoie de acțiune în acest sens și mă bucur că există amendamente care reiau această temă. Nu trebuie să începem să discutăm despre conținut dacă cetățenii nici măcar nu știu ce drepturi au, nu știu că sunt cetățeni europeni, așa cum înțelegem noi acest termen. Așa că nu trebuie să ne facem niciun fel de iluzii. Da, trebuie să încercăm să obținem beneficii maxime, încă acest lucru nu s-a făcut. Noi trebuie să atragem atenția asupra acestor aspecte. Responsabilitatea statelor membre este una foarte ridicată. Se folosește aici și un termen foarte special și anume despre rolul media și responsabilitatea media în Uniunea Europeană vorbesc despre amendamentul numărul 4. Cred că acolo există o neînțelegere. Aici nu se face nici o propunere mijloacelor media. Vorbim despre o raportare foarte ridicată la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, raportoarea are acum cuvântul. Obrigada a todos. Uh, só para reafirmar que nós iremos então fazer... Muito mais foarte muito. O să spun încă o dată că voi lua în calcul această dezbatere și uh, amendamentele de compromis uh, atunci când vom formula o opinie. Mulțumesc! Mulțumesc! Am terminat deci cu acest punct din ordinea de zi și am ajuns acum la următorul uh, Raportoarea va prezenta niște amendamente de compromis pe care le vom analiza pe 29 februarie și le vom vota pe data de 1 martie. Comisia Libe ar trebui să voteze în principiu raportul pe 12 aprilie. Ajungem acum la penultimul punct din ordinea de zi, ținând cont de modificarea de azi dimineață. La 21 dau cuvântul doamnei Moran ca să ne prezinte cele 233 de amendamente depuse la raportul de care se ocupă privind securitatea și sănătatea la locul uh, muncii. E vorba de câmpurile electromagnetice. Doamnă, aveți cuvântul. Vă, vreau să vă spun că va fi o problemă aici, deoarece, în principiu, Doamna Julie Gerling este cea care era raportoare, raportor din umbră, nu mai face parte din comisia noastră, sigur poate să participe la lucrurile noastre ca orice eurodeputat, dar ca raportor din umbră nu mai uh, există, trebuie să fie înlocuită de altcineva din grupul ei. Doamna raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, am avut 233 de amendamente prezentate aici, multe, foarte multe dintre ele, 91 vin de la Verzi, iar celelalte sunt împărțite între celelalte grupuri politice. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru din partea grupului socialiștilor și democrat, doamna Rapti, doamna Deli, pentru al de Lizlin, pe care o salut, e ca e aici în sală, și de asemenea vreau să aduc uh, omagiu doamnei Gerling, care a fost raportorul din umbră pentru grupul ECR. Și vrem să uh, mulțumim și celor de la GUE. Activitatea noastră a fost precedată de reuniuni la care uh, ne-am împărtășit informațiile, fiecare grup a putut apoi să-și prezinte amendamentele cum a crezut de cuvință. Orice ar fi, contextul general ne impune să ieșim din impasul în care ne aflăm în acest moment cu această directivă din 2004 care nu a putut fi aplicată. Aplicarea acestei directive este amânată până la 30 aprilie anul acesta, ceea ce ne obligă să venim cu un text al unei noi directive care să fie realmente aplicabilă, care să țină și care să țină cont de derogările necesare, pentru că Tocmai nu putea fi aplicată această directivă, mai ales în domeniul medical, din cauza uh, faptului că această analiză REM este foarte importantă pentru anumite boli, mai ales uh, boli uh, care sunt urmate, care urmează cancerului sau unor denerescențe la nivel neurologic. Deci trebuie readaptată directiva din 2004, care nu era aplicabilă. Trebuie să existe un echilibru, o situație care să protejeze sănătatea lucrătorilor care folosesc câmpuri electromagnetice, dar să și păstreze folosirea câmpurilor electromagnetice în cazurile medicale, ca tratament medical. Încercăm, deci, să găsim un, să avem un text echilibrat, dar știm că pentru lucrători trebuie să ne gândim la o reexaminare regulată a acestei directive, ca să ținem cont de faptul că Deocamdată nu există dovezi științifice pentru aceste efecte, dar trebuie urmate, urmărite evoluțiile științei pentru a putea face ce trebuie. Există o serie de amendamente prezentate în acest sens care solicită o revizuire regulată la 5 ani a textului pe care discutăm. În al doilea rând, un punct foarte important pe care, de care amendamentele țin sau nu cont este necesitatea aplicării, folosirii acestor câmpuri electromagnetice în domeniul medical ar trebui să vorbim din nou, putem să vorbim din nou despre această chestiune. Există un consens uh, la care ar trebui să ajungem. Nimeni nu dorește să sufere de o boală care să necesite uh, examene de genul acesta uh, Uh, cu câmp electromagnetic uh, sau să intervină câmpurile electromagnetice în terapia respectivă. Și nimeni n-ar dori de să fie privat de existența acestei tehnologii dacă am fi supuși unui, dacă am suferit de o asemenea boală. Și trebuie să ne gândim la acest lucru când redactăm textul noii directive. Al treilea punct, unde sunt foarte multe puncte de semne de întrebare destul de vicuroase, în funcție de grupurile politice care le-au pus este, uh, se referă la efecte. Unii spun efecte posibile, alții spun efecte potențiale, alții spun efecte nedovedite până în acest moment, dar trebuie să continuăm să fim vigilenți. Al patrulea punct important, apropo de aceste amendamente, este, uh, se referă la nevoia formării lucrătorilor care sunt supuși câmpurilor electromagnetice și aș mai adăuga un aspect important, necesitatea de a generaliza bunele practici și ghidul eh, european sau ghidul național care ar putea fi pus la punct pentru o bună conduită și o bună utilizare a acestor tehnologii medicale. Unii propun limitarea expunerii zilnice la câmpul electromagnetic. Toată lumea trebuie să fie conștientă că uh, put, avem puteri foarte limitate din acest punct de vedere. Doamna Karima Deli, care nu poate să fie prezentă astăzi la reuniunea noastră, dă um, dovadă de transparență și de dorință de dialog, este cu aceeași, pe aceeași rundime de undă cu noi, accesul la cea mai bună îngrijire și protejarea sănătății lucrătorilor și face propuneri care merg în acest sens. Este singurul punct asupra căruia insistă doamna Karima Deli. Celelalte puncte ale amendamentelor pe care le propune nu sunt menționate în scrisoarea pe care a trimis-o. În fine, aș dori în timpul consultărilor generale pe care le-am uh, făcut să vă spun că, evident, după cum știți, suntem cu toții supuși unor uh, câmpuri electromagnetice. Unele dintre ele sunt destul de violente dar nu ne atrag atenția. Mă gândesc în primul rând, doam, domnilor, la aparatul de bărbierit electric de dimineață sau doamnelor uh, la fânul pe care îl țineți în mână și vă uscați părul. Deci să nu uh, ne bă, pierdem bunul simț pentru că, pe de-o parte, vorbim de sănătatea lucrătorilor și trebuie să ținem uh, cont de ea, dar, pe de altă parte, suntem supuși unor câmpuri electromagnetice, noi înșine, și nu trebuie să uh, creăm panică sau să răspândim teamă uh, apropo de aceste câmpuri. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Doamna Lin, uh, o salut uh, pentru că a venit uh, între noi. Cred că va fi ultima dată, probabil, când voi avea plăcerea să vă dau cuvântul. Și apoi, doamna Rapti. Mulțumesc foarte mult. Da, plec la finalul săptămânii viitoare și o să vă invit la petrecerea de rămas bun pe 1 februarie la ora 18.30. Dar vă mulțumesc foarte mult doamnă raportor, pentru activitatea dumneavoastră. O apreciez foarte mult. Cred că aveți un raport foarte bun și sper să nu uh, îl deranjați prea mult cu amendamentele care au fost aduse. Uh, Uh, mă bucur să văd că atmosfera s-a schimbat față de 2004 în această comisie, pentru că în 2004 eu eram uh, singura care a vrut să excludă remeneul din uh, sfera de aplicare a directivei, dar acum se pare că toată lumea vrea același lucru și asta mă mulțumește foarte tare cred că trebuie să ne asigurăm că remeneurile sunt în afara uh, limitelor de uh, valoare și uh, în 2004 vroiam remeneu în afara, cu totul în afara directivei, dar măcar să avem uh, în afara limitelor de valoare și să fie supus uh, celorlalte condiții impuse de directivă, dar fără aceste limitări de valoare. Este extrem de important ceea ce ați spus, că remeneurile uh, trebuie să fie folosite și dacă nu vor fi folosite pe viitor, vom vedea mai multe decese în Uniunea Europeană și cred că am putea să avem o poziție mai clară în acest uh, uh în această privință. Uh, în ceea ce privește uh, discuția dacă vorbim pe termen scurt sau pe termen lung, e esențial să analizăm situația pe termen scurt, pentru că pe termen lung nu știm exact ce se va întâmpla. Uh, colegii mei au uh, depus un amendament care au spus că pe viitor o să încercăm să introducem și pe termen lung. Dar uh, acest lucru se va întâmpla în momentul în care vor exista dovezile științifice în acest sens și trebuie să fim foarte atenți pentru că dacă aflăm că există efecte pe termen lung și există o bază științifică pentru asta, atunci uh, directiva trebuie să fie revizuită și uh, trebuie să fie exclus. Deci, acest uh, în mod clar, rămâneul ar trebui să fie revizuit, dar uh, nu va trebui neapărat să uh, avem o nouă directivă dacă nu știm cu siguranță că este nevoie să ne ocupăm și de efectele pe termen lung. Deocamdată văd că nu există nicio extindere a moratorului, dar presupun că o vom avea. Și analizând amendamentele pe care le-am depus eu, în special amendamentul 69, Amendamentul acesta se ocupă de echipamente. Știm cu toții că uh, există multe alte directive pe care le-am adoptat în Parlament și care au fost uh, transpuse în lege, că echipamentele trebuie să fie sigure. Uh, Scannerele RMN trebuie să fie sigure și există niște condiții care trebuie să fie îndeplinite de producătorii acestor echipamente. Și tocmai de aceea avem acest amendament. Apoi 79 a fost introdus când am discutat prima oară despre acest raport. Trebuie să îi includem nu doar pe operator, ci și pe cei de la întreținere, pe cei care fac uh, curățenie și uh, așa mai departe. 146 este vorba de uh, indicatoare, într-adevăr acestea ar trebui să existe, dar doar atunci când se depășesc valorile. Se pare că până acum uh, aceste indicatoare trebuiau să existe chiar dacă nu se depășeau limitele, ceea ce mie mi se pare un pic ridicol. Uh, Uh, trebuie să ne asigurăm că valorile nu vor fi niciodată depășite în acel moment și atunci de ce mai avem nevoie de indicatoare? Bineînțeles, dacă sunt depășite, atunci avem nevoie de indicatoare acolo unde se întâmplă acest lucru. Amendamentul 146 se referă la formarea lucrătorilor. Este foarte important să ne asigurăm că se respectă sănătatea și siguranța și că formarea este adecvată pentru uh, cei care lucrează cu asemenea echipamente. Și tocmai de aceea am introdus mai multe amendamente pe formare. 151 și știu că sunteți de acord cu multe dintre subiectele pe care le-am deschis. Uh, vreau să vă spun motivația. Am uh, citit că uh, femeile trebuie să declare dacă sunt însărcinate sau dacă dețin diverse echipamente um, medicale, dar în anumite țări uh, angajatorii nu au voie să întrebe angajații dacă sunt uh, angajatele dacă sunt însărcinate sau nu, pentru că asta ar fi discriminare. Deci femeile trebuie să declare singure că sunt însărcinate sau um, că au în corpul lor diverse echipamente medicale, dispozitive medicale. 160. Uh, supravegherea de sănătate. Supravegherea aceasta este realizată uneori de angajator în unele state membre și ori este plătită de guvern în alte state membre, deci trebuie ca acest lucru să țină de latitudinea statelor membre. E important să respectăm sănătatea, dar trebuie să avem grijă cum o facem. Sper că până la urmă vom avea un raport care va fi adoptat și care va proteja pe de o parte pe lucrător și nu va fi nici prea dificil pentru angajator pe de cealaltă parte. Dar cel mai important lucru, așa cum am spus, este să ne asigurăm că scannerele RMN sunt excluse din sfera de aplicare a valorilor a limită și asta trebuie să fie esențialul pentru că, așa cum am spus și în 2004, dacă nu facem acest lucru și slavă cerului că până la urmă Comisia a ascultat vocea rațiunii și a introdus un moratoriu pe această temă, pentru că altfel remeneurile nu mai puteau să mai fie folosite în niciun spital din uh, Europa. Deci să sperăm că vom avea o directivă normală și logică și vă urez succes și o să rămânem în legătură chiar și după ce voi pleca săptămâna viitoare. Uh, mulțumesc foarte mult, doamna Rapti și apoi domnul Tarc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc încă o dată raportoarei, doamna Moran Chartier, pentru activitatea desfășurată. Mulțumim de asemenea pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o. Aș dori să adaug preocuparea mea pentru exemplu fănului, uh, pentru scatul părului care a fost menționat. Cred că toate femeile din sală ne-am gândit de câte ori folosim fănul ca să ne uscăm părul și ce înseamnă lucrul ăsta. Cred că putem uh, să deschidem aici un nou capitol privind condițiile de lucru ale coafezelor și coaforilor, de câte ori ne ducem la coafor și așa mai departe. Văd că doamna Olic, domnul Christensen se gândește aici exact la chestia asta. Cum se spune chestia asta? La faptul uh, că se face ondulare electrică la păr. Ni s-a sugerat aici un nou punct în ordinea de zi. Cât privește amendamentele pe care le-am prezentat la acest raport, împreună cu dragul meu coleg și foarte experimentatul pe această temă, domnul Stephen Hughes, pentru că este expert în problema câmpurilor electromagnetice, am onoarea să spun că a contribuit la activitatea noastră. Amendamentele acestea au pentru noi trei obiective. În primul rând, ca lucrătorii să fie protejați și ca cercetătorii să fie prote- protejați cu măsuri preventive acolo unde este cazul. Al doilea obiectiv, ca bolnavii, mai ales grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii sau persoanele cu handicap mental, să poată fi supuse acestor examene cu scanere electromagnetice sau unor analize de genul acesta, de genul RMN, care se pot face numai cu această tehnologie, cu imagini cu rezonanță magnetică, Trebuie să fim tot timpul informați privind uh, noile date științifice care cer uh, revizuirea acelor activităților noastre. Așa că vă propun patru lucruri pe care le voi spune pe scurt. În primul rând, să eliminăm trimiterea care se face la rezultatele pe termen lung ale posibilelor consecințe ale câmpurilor electromagnetice. Nu se explic acum de ce, pentru că ceilalți vorbitori s-au referit deja la acest aspect. Voi mai adăuga doar un lucru. Actualmente, nu există cercetări științifice de bună credință care să ne garantize, ca să garanteze, garanteze că nu vor fi consecințe. Trebuie să avem o bază de protecție oferită de directiva cadru. Apoi, solicităm să se revizuiască această directivă în următorii cinci ani pentru a ține cont de orice posibile noi date științifice referitoare la protecția lucrătorilor. În al treilea rând, acolo unde se permit excepții, de exemplu personalul medical care trebuie să fie lângă bolnav pentru aceste analize sau personalul militar, de exemplu statele membre să fie obligate în aceste cazuri să ia măsuri suplimentare de protecție și, în paralel, să orienteze foarte clar apropo de modul în care trebuie folosit aceste dispozitive și aparate. În al, pat, al treilea rând, nu dorim să se permită existența unor nivele limite și, în concluzie, Aș dori de asemenea să vorbesc despre calendar foarte pe scurt, pentru că este un element care a fost uh, menționat de Elizabeth cumva. În Parlamentul European, după cum știm, și cei mai de mult aici știu mai bine decât mine, nu se pune problema că facem un raport, îl votăm și gata. Uh, problema este că ceea ce hotărâm noi aici trebuie să se transforme în realitate, să se traducă în realitate astfel încât cetățeanul european să beneficieze. Deci calendarul acesta este fundamental aici și așteptăm propunerea Comisiei pentru moratorium privind uh, această directivă încă doi ani. Mă întreb atunci de ce ne luptăm noi aici să terminăm cât mai repede negocierile și activitatea. Eu vă propun următorul lucru ținând cont de cele spuse de Elizabeth, să ajungem la un acord într-un an de acum încolo. Un an. O avem nevoie de un an, așa am calculat, ca să putem conchide cu toate instituțiile, consultările și negocierile, pentru că altfel lucrătorii o să fie într-un, zid, într-un vid legislativ și cred că trebuie să-i protejăm pe lucrători la fel cum vrem să-i protejăm și pe bolnavi. Și cam asta este tot. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Clark și apoi domnul Elmer. Thank you, Madam President. A month ago, I... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi amintesc de doi experți de la două spitaluri din Londra care au fost în această comisie anu- acum câțiva ani și au spus că limitele pentru scanerele RMN au fost mult prea joase. Mă întreb dacă cu ceea ce hotărâm noi astăzi ar fi ei de acord. Le-am trimis o copie a celor 40 de pagini din ghidul tehnic, le-am trimis um, radiologilor și chirurgilor din Londra. Unul dintre acești experți S-a aflat astăzi la Bruxelles și mi-a oferit 30 de minute la prânz ca să discutăm această chestiune. A spus că da, l ar mulțumi limitele care au fost acum schimbate la un nivel acceptabil pentru scanerele RMN, însă a spus că mai există și alte chestiuni implicate. Își dorea foarte mult ca această comisie să adopte anexele 3 și 4. Acestea trebuie să fie adoptate. Acestea includ o serie de derogări trimise de comisie, cred, care permit personalului medical ca în anumite circunstanțe să rămână cu pacientul în timp ce scanarea are loc. Asemenea, pacienți sunt cei care suferă de diferite, de diferite tulburări neurologice sau copiii foarte mici. Și eu știu despre ce vorbesc, trebuie să stai timp de 20 de minute într-o mașinărie și auzi tot felul de zgomote ciudate. Așa că ar fi nevoie de medici în jurul copiilor ca să-i liniștească. La fel și pentru oamenii care suferă de handicapuri mentale foarte grave. Într-adevăr, există și anumiți ă, anumiți pacienți care mai primesc și un tratament complementar în timp ce sunt scanați. Așa că această chestiune este foarte importantă, doamnă președinte, ca în anumite situații personalul medical să aibă posibilitatea de a se afla în aceeași încăpere cu dispozitivul de scanare și de aceea cer acestei comisii să sprijine anexele 3 și 4 în totalitate și complet. Iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci cred că acest raport va fi unul foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Elmer și apoi doamna Gerling. Doamna președinte, cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să întreb pe doamna Gerling dacă vrea să uh, intervine domnia sa mai întâi, pentru că trebuie să participe la reuniunea raportorilor din umbră pentru grupul nostru. Mulțumesc. Îi mulțumesc și eu, doamne Șartie, pentru uh, faptul că ne-a inclus și a cooperat mult cu noi. Sperăm că acest lucru va continua. Bineînțeles, este un subiect extrem de important și avem o a doua șansă ca să facem lucrurile cum trebuie și să sperăm că de data asta chiar ne și iese. Uh, pentru că altfel vom avea de-a face cu un calendar mult mai prelungit și cred că este important să terminăm odată această discuție. Complexitatea subiectului, într-adevăr, a fost o provocare pentru noi toți și tocmai de aceea este extrem de dificil să ajungem la un acord. Dar există două întrebări simple pe care trebuie să ni le punem. Care este riscul față de lucrători și care este cea mai potrivită cale pentru a ne asigura că lucrătorii sunt protejați de aceste riscuri? Eu am adus mai multe amendamente care sper că vor fi primite în mod favorabil și uh, propunerea ține cont și de activitatea uh, destul de puternică a OMS, OMS în ceea ce privește um, efectele radiațiilor asupra uh, corpului uman. Cred într-adevăr că atunci când citim o parte din amendamente, acestea au pierdut în vedere probele științifice și abordarea pe baza acestor probe științifice și pleacă din nou de la presupuneri și vreau să spun și superstiții, dar poate e un pic incorrect. Această directivă trebuie să se bazeze pe o cercetare științifică robustă, ceea ce înseamnă că trebuie să fie foarte clar că analizează efectele pe termen scurt. Și atât. Multe dintre amendamentele pe care le-am uh, văzut uh, solicită revizuiri. În spiritul cooperării mm, o să mă gândesc și la o reevaluare a oricăror uh, probe noi care ar putea să apară peste 5 ani, dar sunt de acord că ar fi o mare greșeală să introducem de pe acum cererea de un nou regulament sau de una, o nouă directivă peste 5 ani, plecând automat de la presupunerea că vor apărea elemente noi, dar acestea s-ar putea să nu apară și să nu existe. Și astfel intrăm în această idee că există ceva despre care încă nu știm. Eu cred că este o abordare greșită. Cred că ar trebui să fim realiști atunci când uh, avem, uh, ne redactăm o poziție pentru uh, directiva finală, pentru a ne asigura că există o transpoziție eficientă în statele membre. Trebuie să avem o atitudine pragmatică și în acest context sprijin uh, derogarea propusă pentru sectorul RMN, la fel ca și domnul Clark. Am avut de curând uh, una, nu e o, plă o plăcere în mod deosebit această experiență, dar tehnologia este minunată și ajută foarte mult. Pentru a ne asigura că vom continua să utilizăm această tehnologie, atunci sfera de aplicare a derogării trebuie să includă și aceste aspecte medicale. Trebuie să vorbim și despre protejarea uh, lucrătorilor. Firește, asta e crucial pentru grupul nostru. Sunt împotriva oricăror amendamente care încearcă să uh, elimine această derogare și sunt împotriva uh, amendamentelor care doresc să elimine derogările pentru forțele armate, spre exemplu, sau pentru alte categorii speciale. Este foarte clar că avem o dezbatere grea și îmi pare rău că trebuie să plec așa repede, dar uh, sunt convinsă că până la urmă colegii mei uh, vor uh, reuși să îmi ia locul. Și aștept cu interes cooperarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Elmar. V-am dat cuvântul în primul rând pentru că dumneavoastră ați ridicat mâna înaintea doamnei. Nu doream uh, să mă amestec. Apoi, întâi domnul Helmer și apoi domnul Thomas Mann și apoi o să dau cuvântul Comisiei Europene. Domnul Helmer are acum cuvântul. Madam Chairman, thank you. And, and I have to say, I, I really... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă simt un pic uh, exclus și un pic discriminat, așa, pentru că eu n-am avut niciodată un remene. Dar presupun că dacă aș avea unul, atunci s-ar face așa cum trebuie. Pot să fiu succint, pentru că deja ideile principale s-au menționat de nenumărate ori. Uh, Chiar înaintea plecării colegei Liz, aș vrea să risc să-i subminez reputația și moștenirea în întregime, spunând că sunt de acord cu aproape tot ce spune. Sunt perfect de acord în ceea ce privește acceptarea uh, remeneurilor și la fel ca alți colegi, am primit nenumărate scrisori de la medici care ne solicită să facem exact acest lucru și, de asemenea, trebuie să luăm în calcul uh, efectele pe termen scurt, nu cele pe termen lung. Încă o observație. Mie mi se pare că oferim, sau în fine propunem să oferim o excepție pentru scanarea uh, Uh, remene, pentru că noi, ca oameni care nu ne pricepem la medicină, înțelegem totuși cât de important este acest uh, echipament și am uh, recunoscut riscurile de a nu face ceva. Și aceste riscuri sunt mai mari decât riscurile presupuse de o acțiune. Și cred că Există riscuri care pot apărea în orice alt domeniu, dar nu sunt la fel de uh, susținute, nu au parte de un lobby la fel de puternic ca uh, cel pentru scannerele RMN și cred că ar fi bine să ne gândim la acest lucru atunci când apar situații diferite. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc că ne-ați reamintit că egalitatea nu este o chestiune naturală. Domnul Thomas Mann și apoi o să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc! La Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând îi mulțumesc lui Elisabeth pentru ce, acest raport foarte bun. Când avem rezultate științifice, atunci acestea trebuie să fie fiabile. Și am văzut ce conține acest raport. Doamna Lin stă departe, însă poți să te asiguri de ceva, ne vei rămâne aproape oriunde te vei afla. Și eu am uh, trecut printr-o analiză remene, jucam uh, tenis, am avut un accident și a trebuit să intru într-un tomograf într-un tomograf. Intri într-un aparat, sunt zgomote foarte puternice, spațiul este foarte strâmt, însă nu există nicio altă posibilitate. Când stai acolo înăuntru, auzi tot felul de zgomote, bum, bum, bum, e o adevărată catastrofă. Știm că noi bărbații suntem foarte puternici, putem suporta orice, dar nu așa ceva. Și probabil e o diferență foarte mare între cei care au trecut printr-o această experiență și unii nu. Noi suntem puternici, așa că suferim. Elizabeth, am uh, prezentat și eu niște amendamente. Probabil că mai avem totuși o șansă. Ați spus că doriți să existe o derogare în ceea ce privește um, limitele pentru RMN, cu condiția ca personalul să fie protejat. nu ar trebui cumva să reducem intervalul pentru pacienți în care sunt supuși acestei proceduri? Oare nu există următorul pericol să existe un tratament nedrept pentru cei care lucrează în acest domeniu? Am vorbit și cu deputați care sunt medici. Ei mi-au spus, Thomas, avem nevoie de această derugare. Însă au spus că, într-adevăr, e nevoie și de niște excepții în ceea ce privește protejarea. Care e responsabilitatea care intervine aici? Dacă sunt reduse radiațiile, atunci poate orice companie să producă aparate în care aceste radiații sunt reduse, ce se întâmplă atunci cu pacienții și tratamentul acestora. Situația stă diferit în diferitele state membre. În Germania se lucrează acum asupra unui compromis, nu vă pot spune mai mult acum, eu v-am vorbit acum din funcția mea de coleg în Parlament, au existat discuții foarte controversate, probabil putem să discutăm din nou tema, eu am înmânat multe amendamente, probabil am putea să mai adăugăm, să mai adunăm adunăm niște argumente, astfel încât la final să putem spune putem trece acest pod împreună. Le mulțumesc tuturor și lui Elisabeth și tuturor celor care au luat cuvântul. Merci. Alors... Mulțumesc. Din partea comisiei este prezent uh, cel care se ocupă, domnul Silvan, domnul Jarbie. Vă rog să hotărâți care dintre cele două persoane va interveni, pentru că, din nefericire, n-am timpul să vă dau Uh, cuvântul amândor. Domnul Siva are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a vă anunța că noi, Comisia, am adoptat astăzi directiva 2012-0003. Este o directivă care prelungește cu 2 ani data limită privind transpunerea directivei despre care vorbim 2014 privind expunerea la câmpurile electromagnetice. Deci Comisia a luat această hotărâre pentru a evita o situație generalizată de incertitudine juridică care s-ar fi născut dacă la 31 aprilie anul acesta nu am fi adoptat încă o directivă pentru a revizui directiva din 2004 și exista probabilitatea foarte mare de a fi în această situație, ținând cont de diversitatea de poziții pe care le-am auzit în timpul discuțiilor la Consiliu, în timpul președinției poloneze. Deci, considerăm că doi ani reprezintă o perioadă rezonabilă care oferă o marjă de siguranță pentru a echilibra Uh, pentru a informa atât Parlamentul cât și Comisia și cât și Consiliul să ajungem la o formulă echilibrată, cum spuneam. Astăzi am transmis Parlamentului și Consiliului în toate versiunile lingvistice această directivă adoptată deja. Cât privește fondul acestei chestiuni, ne menținem poziția, poziția noastră este cea din iunie 2011 când am propus revizuirea acestei directive. Avem nevoie de o directivă echilibrată care să poată să apere cu multă eficiență interesul lucrătorilor, adică să poată să ofere protecție eficientă lucrătorilor care sunt expuși câmpurilor electromagnetice printr-un sistem imperativ obligatoriu de valori limită de expunere, dar și niște valori de orientare și valori de acțiune, care, valori de funcționare care să-i ajute pe lucrători să pună în practică măsuri preventive. Sunt de asemenea dispoziții referitoare la formarea profesională, la supravegherea medicală, și la măsurarea câmpurilor electromagnetice și efectelor lor. În același timp avem nevoie de o directivă care să poată fi aplicată și trebuie să învățăm din experiență, din experiența noastră din 2004 până acum, când anumite aspecte nu au fost luate în considerare uh, nici de statele membre, nici de comisie și comisia are o parte din răspundere aici. Cred că prelungind această discuție care nu ține cont de experiența acestor ultimi ani, am prelungi inutil aplicarea măsurilor reale de protecție pentru toți lucrătorii care sunt expuși la câmpurile electromagnetice. Nu e vorba numai de lucrătorii din sectorul medical, ci cei din armată. Insistăm că trebuie să existe și pentru ei scutiri specifice controlate. Nu e vorba de o scutire totală de la directivă, ci doar de scutirea de aplicării unor măsuri limită. Propunem o serie întreagă de măsuri pentru acești lucrători, aceste categorii specifice de lucrători. Dar sunt milioane de alți lucrători care se așteaptă să fie mai bine protejați într-o serie de state membre, deci avem obligația să accelerăm activitatea de a lua o decizie pe marginea acestei directive. Mulțumesc! Mulțumesc, raportoarea are acum cuvântul. Am luat notă de ce au spus raportorii din umbră. Am luat notă de acele trăsături pe care le-au accentuat. Regret foarte mult plecarea doamnei Liz Lin, care a fost o militantă ferventă și care m-a ajutat foarte mult ca să progresăm cu acest dosar. Scopul pe care l-am, ni l-am fixat nu ar fi fost realizat fără activitatea doamnei Lizlin și sperăm că acolo unde va lucra în continuare va continua să ne ajute. Aș dori să spun de asemenea, așa cum uh, a spus și doamna Lizlin. Scutirile sunt necesare pentru RMN. S-a vorbit foarte mult de diverse uh, analize medicale, fiecare și-a povestit experiența. Vreau să spun, doamnă președinte, că astăzi tehnologiile chirurgicale evoluează și există și intervenții chirurgicale la nivel înalt care se pot face sub controlul RMN. Deci vedem foarte bine că este o etapă diferită și o evoluție extrem de importantă pentru pacienți. Noi cu toții devenim pacienți la un moment dat în viața noastră. Mă voi referi și la cele spuse de doamna Rapti, dar mă voi referi și la cele spuse de comisie apropo de necesitatea de a amâna data de aplicare a directivei din 2004 pentru că termenul limită de 31 aprilie e, ca să zic așa, poi mâine. Am așteptat foarte mult acest lucru în această comisie, am așteptat ca textul Comisiei Europene să vină în sfârșit ca să putem să discutăm pe marginea lui și ne-am apucat foarte repede de lucru, știam că termenul limită era foarte apropiat, Vom discuta împreună în această comisie parlamentară uh, despre faptul că a fost amânată aplicarea acestei directive, deci că s-a amânat data de 31 aprilie, dar eu cred că avem tot interesul să nu amânăm sinedie doi ani. Am să vă spun imediat de ce. Doi ani mi se pare mult prea mult. Este prea departe și prea mult. Noi cu toții aici uh, ne-am reunit forțele de muncă și voința noastră ca textul acesta să procrezeze. Peste doi ani ne vom apropia de o campanie electorală și de renoirea mandatului Parlamentului și cred că nu e rezonabil avem răspunderi pe care trebuie să ne le asumăm. Doamna Lina a tras atenția asupra acestui lucru. Lucrează la textul ăsta din 2004. Dacă vrem să concretizăm activitatea noastră, trebuie să mergem mai repede decât atât. Și aș propune colegilor mei europarlamentari să nu acceptăm doar, decât un an de amânare. Pentru că neaplicarea directivei din 2004 mi se pare ca un scandal. Mă deranjează extraordinar de mult. Și n-aș vrea să fie un exemplu prost pe care să-l dăm concetățenilor noștri apropo de faptul că Europa nu e în stare să se organizeze într-o manieră pozitivă, atât uh, pentru a-și proteja lucrătorii, dar și pentru a proteja pacienții. În orice caz, doamnă uh, președintă, sunt foarte mobilizată pe această temă și le mulțumesc tuturor colegilor mei, raportorii din umbră, care realmente au depus multe eforturi și de la care aștept mai mult în negocierile următoare ca să putem să reușim ce ne-am propus. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna raportor. Adăugăm încă ceva la cele spuse. Hotărâre luată de coordonatori, propunerea făcută de comisie va fi examinată de noi și pe baza aceasta Vom vota în principiu pe 13 februarie la sesiunea extraordinară de la Strasburg. Le cer tuturor celor care nu sunt nici membri ai comisiei, nici funcționari politici să părăsească sala, deoarece acum uh, avem o reuniune cu ușile închise Vă rog să plecați foarte repede, dacă doriți, puteți să rămâneți în afara sălii, să beți cu noi un pahar după, la sfârșitul reuniunii, însă vă rog să uh, plecați foarte jos din sală. Mulțumesc!